good morning. Um, I, I would say colleagues, but I have to say colleague because this is a very... Bună dimineața, dragi colegi. Avem o săptămână extraordinară la Parlamentul European. Din păcate, mai multe grupuri politice au uh, întâlniri de lucru în afara Bruxellesului, însă să sperăm că unii dintre eurodeputați vor veni totuși la reuniunea noastră mai târziu. Încă o dată, bună dimineața tuturor! Aș dori să urez bun venit delegațiilor populațiilor indigene din Africa. Sunteți bineveniți cu toții la reuniunea noastră. Aș dori să prezint delegația ce ne observă uh, o delegație. Este doamna Aisaru Umaru Ibrahim de, din Republica Ciad, care lucrează cu Asociația Femeilor Indigene, este inginer electromecanic. A urmat o pregătire în ceea ce privește drepturile popoarelor indigene. Doamna Tena Buvalete Ali este în sală? Da. Bună dimineața, doamnă. Este din Republica Mali, de origine tuaregă și țin să spun că admir muzica regiunii dumneavoastră. Deseori ascult muzică din Mali și mi se pare extrem de interesantă, extrem de încântătoare. Doamna Malete Ali lucrează cu Ajmor, organizație de populații indigene din regiunea nordică din Mali, cu uh, sediul la Timbuktu. Domnul Joseph Famucumo este Mambu pigmeu Mambuti și trăiește în Republica Democrată Congo. Are o formație în dezvoltarea rurală și este implicat în programe de dezvoltare rurală ale pigmeilor. Ați dori să luați pe, foarte pe scurt cuvântul câteva minute fiecare dintre dumneavoastră? Văd că domnul jo Joseph Itongva Mukumu dorește să vorbească în numele populațiilor indigene pe care le reprezintă. Puteți să luați cuvântul în franceză, dacă doriți. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Avem o declarație comună. Noi trei am vrut să câștigăm timp. Doamnă președinte, Stimați deputați, membrii ai Subcomisiei pentru Drepturile Omului, noi, reprezentanții comunităților autohtone din Africa francofonă, provenind din Chad, din Mali și din Republica Democrată Congo, vă mulțumim pentru că ne acordați onoarea de a ne adresa dumneavoastră ocazia vizitei noastre la Parlamentul European și la Comisia Europeană. În cadrul programului de transfer de capacități uh, instituit de Centrul de Documentare și de Cercetare cu privire la popoarele autohtone, program susținut de Uniunea Europeană, efectuăm această vizită și dorim să ne exprimăm preocupările cu privire la situația drepturilor omului în comunitățile noastre. Doamnă președinte, Populația autohtonă în Ciad reprezintă 2,3% din populație. Pastorii nomazi, păstorii nomazi nu sunt recunoscuți în, însă ca autohtoni și nu sunt recunoscuți uh, oficial. Această populație este um, prezentă mai ales în sudul țării și uh, întâmpină dificultăți în ceea ce privește creșterea animalelor și transhumanța. S-a redus um, s-au redus condițiile de viață ale acestei populații. Cu toate acestea, o lege a recunoscut statutul nomazilor și a reglementat activitățile lor pastorale. Sistemul sanitar din Chad nu este accesibil autohtonilor peol și condițiile de viață ale femeilor rămân foarte uh, precare. Integrarea acestor uh, populații este foarte necesară. Republica Mali este una din țările din Africa de Vest uh, unde trăiesc toaregi care exploatează din vremuri străvechi teritoriul uh, Saharei Maliene. Activitatea lor economică este o, o sursa lor de venit este pastoralismul. Din cauza secetei însă, vitele mor și uh, sunt amenințați cu foamea. Nu dispun de niciun fel de protecție sau securitate socială. Comunitățile tuarege au nevoie de ajutor pentru a lupta împotriva efectelor secetei, pentru a lupta împotriva foametei și pentru a promova dezvoltarea socială. Dacă dobândesc un statut uh, oficial, vor beneficia de asigurări sociale și de protecția ocupării. Prin descentralizare, prin uh, întărirea capacităților și prin uh, recunoașterea pastoralismului, se va îmbunătăți viața toarecilor. Republica Democrată Congo numără 600.000 de, de autohtoni. Comunitatea Mambuti reprezintă 40.000 de, de persoane în Kivu și este unul dintre grupurile autohtone în această țară. Sunt recunoscuți autohtoni datorită uh, prezenței lor pe teritoriu și datorită modului de viață. Conflictele armate care au uh, devastat această țară au crescut vulnerabilitatea acestei populații care este victima marginalizării sociale și politică sunt uh, victime ale exploatării anarhice ale resurselor naturale, forestiere și miniere, exploatare care le restrânge spațiul uh, vital. Neparticiparea lor la organismele de luare a deciziilor încalcă Convenția cu privire la diversitatea biologică, Declarația ONU cu privire la drepturile populațiilor autohtone, de asemenea. Programele de instaurarea păcii inițiate de guvern și de Uniunea Europeană nu țin cont adesea de populația Mambuti. Participarea lor la programele de reconstrucție a zonei estice STAREC, susținut de Uniunea Europeană și de ONU, este o necesitate. De asemenea, trebuie să se țină cont de situația lor particulară în celelalte proiecte ale Uniunii Europene. În sfârșit, doamnă președinte, stimați deputați, dorim să acționați pentru ca popoarele autohtone deja marginalizate în țările lor să aibă acces la delegațiile Uniunii Europene din țările lor. Ei trebuie să reprezinte o, o prioritate pentru finanțare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru intervenție și vă asigur de faptul că subcomisia noastră este extrem de interesată să îmbunătățească condițiile populațiilor indigene. De aceea am uh, avut uh, reprezentanți la Congresul ONU privind popoarele indigene primăvara trecută. Văd că doamna Pieret Biroi este și ea prezentă, este director științific pentru Centrul de Documentare, Cercetare, Informare privind popoarele indigene. Aș dori să-i urez bun venit și dânsei de asemenea Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor uh, deputați europeni. Doream doar să vă reamintesc faptul că proiectul de uh, întărire a capacităților popoarelor autohtone pe lângă Națiunile Unite este finanțat prin Instrumentul European de Democrație și Drepturile Omului și de un program realizat în parteneriat, parteneriat mă scuzați, cu un altul comisariat pentru drepturile omului de la ONU. Noi lucrăm de mai bine de 30 de ani cu populațiile autohtone. Și acest comisariat, de altfel, a fost creat la cererea lor și care oferă servicii tuturor în cinci limbi engleză, franceză, spaniolă și eventual și în portugheză dacă ne adresăm uh, indienilor din Brazilia. Și noi încercăm să le însoțim demersurile pe lângă uh, ONU, să le dăm informațiile necesare, ajutor financiar pentru deplasări și așa mai departe. De asemenea, uh, suntem, lucrăm în strânsă colaborare cu Secretariatul Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului și încercăm să facem ceea ce uh, instituțiile ONU nu pot să facă astfel încât ei să poată să-și apere și să-și promoveze drepturile. Noi am contribuit mai ales la nivel tehnic, logistic, ne-am adus uh, contribuția noastră modestă la declarația asupra drepturilor popoarelor autohtone, care a fost uh, semnată uh, în anul 2007 și cu sprijinul UE, este o declarație care recunoaște că popoarele autohtone au drepturi specifice care fac parte integrantă din drepturile omului consfințite de Carta ONU. În anul 2004, Comisia Europeană a recunoscut caracterul unic al activităților UDOCIP însă nu s-a dorit uh, să se facă multă publicitate în jurul nostru, nouă nu ne place acest lucru, să fim sub lumina reflectoarelor. Ei știu că noi suntem la Geneva, <clears throat> un loc strategic și am putea să abuzăm de poziția noastră, dar nu facem acest lucru. Cum spuneam, în anul 2004, caracterul unic al activităților noastre a fost recunoscut și am putut să uh, consfințim acest monopol pe care îl avem asupra regulamentului financiar. Acum ni se spune că trebuie să lucrăm cu ONG-uri pentru că vor apare probleme în ce privește imparțialitatea noastră, pentru că e inutil să vă reamintesc faptul că ONG-urile nu sunt deloc libere, așa cum suntem noi, ele nu sunt nici la fel de mobile, nici la fel de flexibile ca noi. Mi s-a cerut să uh, um, redactez o serie de argumente și am făcut-o atât în franceză și în engleză ca să uh, arătăm de ce noi facem această cerere adresată subcomisiei pentru drepturile omului. Și anume, dacă aveți posibilitatea să propuneți un amendament pentru a revizui temeiul juridic al instrumentului pentru democrație și drepturile omului în ce privește organizațiile susținute din oficiu, așa cum se întâmplă, comisariatul, așa cum se întâmplă cu Comisariatul pentru Drepturile Omului și s-a adăugat și organizația noastră la această listă. Deja în anul 2009 ne-ați uh, sprijinit pentru că ați arătat că dacă nu mai primim aceste finanțări vom uh, avea dificultăți. <clears throat> Noi avem finanțări și din uh, Elveția, din Geneva, însă bineînțeles că ne dorim să uh, beneficiem în continuare de finanțările de la UE. Și dacă declarația a fost adoptată, apoi uh, prevederile trebuie puse în aplicare, ele trebuie și monitorizate. Deci ar fi bine ca și în continuare, nu numai ONU să facă apel la serviciile noastre, ci și Uniunea Europeană. Vă mulțumim pentru intervenție. Am luat notă de ceea ce a spus și menționăm faptul că și noi suntem extrem de implicați în ceea ce privește utilizarea instrumentului european pentru democratizare și respectarea drepturilor omului. Domnul Howitt văd că dorește să ia cuvântul și iată, văd că acum abia sunt în pozit, postura de a zice bună dimineața, dragi colegi, văd că ați ajuns. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să urez bun venit colegilor noștri. Nu sunt un expert în ceea ce privește regulamentul financiar, însă sunt de acord cu ceea ce ați spus acum. Doamna Lochbiller este de față, doamna raportor, o am și pe doamna Gomes, raportor din umbră lângă mine și cred că împreună putem să soluționăm problemele. Aș dori să menționez câteva aspecte. Când mergem la Geneva, mereu uh, putem să discutăm cu populațiile indigene, mulțumită dumneavoastră, și putem să aflăm ce anume putem să facem pentru aceste popoare. Dorim să vă mulțumim pentru asta. Activitatea dumneavoastră în ceea ce privește industriile extractoare și impactul acestora asupra popoarelor indigene este extrem de importantă. Așadar, aș dori ca în public să-mi exprim recunoștința pentru activitățile întreprinse de dumneavoastră. Mulțumim! Președinta, se pare că există probleme cu interpretarea în franceză. Mulțumim, domnule Howitt. Într-adevăr, în martie, DRUA va trimite delegație la Consiliul uh, ONU și vor fi prezentate evoluții în ceea ce privește activitatea pentru popoarele indigene. Aș dori să fac acum câteva anunțuri. Premiul Nobel pentru pace este un subiect de comentat. Deja la Parlament, Leo Xiaobo, apărătorul chinez al drepturilor omului, a fost uh, menționat în Parlament. Vicele președinte și domnul președinte Bujec a spus că acesta este un militant pentru drepturile omului pe cale pașnică și nu ar trebui să fie în închisoare. Cred că acordarea acestui premiu lui Liu Xiaobo amintește Chinei faptul că drepturile omului reprezintă o prioritate. Și în altul reprezentant a spus că și-ar dori ca Liu Xiaobo să poată să meargă să își ridice premiul personal. Iată Astfel s-a făcut o solicitare diplomată ca acesta să fie liberat, în opinia mea. Săptămâna trecută, mai precis uh, joi, a fost anulată uh, o summitul Uniunea Europeană-China. Presa internațională a fost informată însă de adevăratele motive ce au stat la baza acestui eveniment. Patru jurnaliști din China, acreditați ca atare pentru a intra în uh, clădirile europene, nu au uh, primit permisiunea de a participa la conferința de presă. Există variate explicații, însă iată care este interpretarea mea. Cenzura din China cu care suntem cu toții familiari, a ajuns și la Bruxelles. Și ar trebui să nu permitem ca aceasta să fie perpetuată. Uniunea Europeană a decis ca cei patru jurnaliști care au fost considerați de partea chineză a fi un risc um, au fost lăsați să intre. Însă îmi imaginez că cei din China nu au fost de acord cu acest lucru și atunci, uh, desigur, s-a renunțat și s-a anulat conferința de presă. Premiul Nobel pentru Pace, pentru Liu Xiaobo, arată că încă nu am depășit etapa în care trebuie să discutăm cu China despre drepturile omului. Parteneriatele economice, tehnologice și așa mai departe există, însă trebuie să ne amintim de faptul că există persoane în China, persoane curajoase în China și Wen Jiabo, premierul, de nenumărate ori în săptămânile trecute a discutat despre nevoia de a garanta libera expresie și despre nevoia de a critica aspecte ce țin de guvern. Deci până și premierul este victima a cenzurii, pentru că agenția de presă din China a omis aceste afirmații făcute de acesta în mod public. Așadar, să nu uităm că există multe persoane în China care au nevoie de noi, de sprijinul nostru și să nu lăsăm cenzura să ajungă la Bruxelles. La uh, solicitarea doamnei vicepreședinte Andrechiene am trimis o scrisoare ambasadorului Chinei la Uniunea Europeană și în aceasta am exprimat îngrijorarea noastră profundă în ceea ce privește situația minorității uigur din Xinjiang. Blogării, activiștii pentru drepturile omului au fost acuzați de a promova uh, sau de, și de a încuraja um, în iulie 2009 un comportament uh, de instigare. Știm exact despre cine este vorba, cunoaștem numele acestor persoane, cunoaștem numele persoanei care a fost torturată în Xinjiang pentru aceste fapte. Potrivit anumitor surse, această persoană suferă acum uh, și sănătatea este precară. Am solicitat în scrisoare o anchetă imparțială și um, am solicitat să se analizeze situația domnului Alim. Am solicitat de asemenea analizarea cazului doamnei Ulmire Irim, care a fost uh, condamnată pe viață pentru faptul că și-a exprimat în iulie 2009 uh, opiniile privind uh, revoltele din regiunea Xinian. Acum ceva despre Rusia. Există numeroase rapoarte publicate săptămânile trecute potrivit amenințările ce există la adresa activiștilor pentru drepturile omului, în special în Caucazul de Nord. Aș dori să menționez cazul special al doamnei Magomedova. Pe 29 noiembrie, Sub comisia noastră se va referi la acest subiect și, prin prisma consultărilor din noiembrie UE-Rusia privind drepturile omului, vom uh, emite o notă explicativă. De asemenea, așteptăm detalii în ceea ce privește revizuirea consultărilor UE-Rusia privind drepturile omului. Încă un aspect, spune președinta, grupurile politice par să fie ajuns la un acord cu privire la faptul că săptămâna viitoare Parlamentul European va pregăti o rezoluție de urgență privind violările drepturilor omului în Caucazul de Nord, în special cazul domnului Oleg Ornov. Vă amintiți că domnul Orlov reprezintă prezintă uh, câștigătorul premiului Saharov de anul acesta și este acuzat de guvernul de guvernul domnului Kadirov din Cecenia. Este inacceptabilă această situație. Domnul Orlov, iată, nu poate să vină săptămâna viitoare pe 21 octombrie la Strasburg, pentru că, iată, este sub acuzație. L-am invitat să fie prezent la decernarea premiului Saharov 2010. Dragi colegi, sper că grupurile voastre politice vor susține această rezoluție în regim de urgență, pentru că, iată, astăzi trebuie să se ia o decizie, dacă nu mă înșel. Foarte pe scurt, uh, parada Pride Parade din uh, Belgrad, parada gay de anul acesta. Am văzut ce s-a întâmplat. În jur de o mie de persoane s-au uh, adunat la Gay Pride pe 10 octombrie. Mai mulți dintre noi am sprijinit public acest eveniment, făcând declarații oficiale. Cred că a fost prezent și ambasadorul UE la acest eveniment, ceea ce trimite un semnal puternic de sprijin și ceea ce dă curs uh, instrumentelor recent adoptate la nivel european pentru drepturile LGBT în statele membre și nu numai, desigur, și în terțe state. Doamna Mare Cornelson a participat la acest eveniment. Însă, ce s-a întâmplat de fapt? Au fost incidente grave. Această paradă a beneficiat de poliție, de protecție polițienească masivă, însă, cu toate acestea, au uh, avut loc uh, revolte și au avut loc ciocniri între uh, Uh, cei care protestau împotriva acestui eveniment și cei care au participat la el, am înțeles că au fost în jur de 20.000 de persoane. Și la final, 150 de persoane au fost rănite, 250 au fost arestate și au fost vandalizate mai multe magazine, mai multe clădiri, însumând daune de un milion de euro. Să sperăm că Belgrad va reuși să meargă pe calea toleranței, astfel încât acest eveniment să nu se mai repete. Ne referim și la Sudan acum. Salutăm poziția Consiliului pentru Drepturile Omului de la ONU privind mandatul expertului independent, domnul Mohamed Chande Otoman, și renoirea acestuia. Este foarte important ca activitatea acestuia să continue, pentru că, iată, este importantă acum, în momentul în care situația drepturilor omului din Sudan este tot mai deteriorată. Dată fiind, uh, dat fiind referendumul privind autodeterminarea Sudanului de Sud din ianuarie 2011, această activitate este extrem de importantă. De asemenea, am primit o informație potrivit căruia, căreia Republica Democratică Congo, uh, ca follow-up al uh, audierii din iulie, a decis uh, să aibă loc o adunare parlamentară a CPUE la următoarea plenară în Kinshasa. Noi, cei din subcomisia noastră, cred că ar trebui să salutăm această evoluție. Președintele Senatului și mai mulți membri ai Parlamentului congolez vor participa la această reuniune privind drepturile omului. Co-președintele va fi lui Michel din partea PP și acesta a decis să prezinte concluziile în uh, decizia bilaterală împreună cu un reprezentanți ai uh, guvernului. Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind Republica Democrată Congo la ultima plenară pe 7 octombrie, adică săptămâna trecută, în ceea ce privește uh, eșuările la nivelul protecției drepturilor omului și în domeniul justiției în uh, Republica Democrată Congo. Ajung la final și mă voi referi la situația din Kyrgyzstan. Domnul Azimiar Askarov a fost uh, a primit o sentință pe 5 septembrie, a fost condamnat uh, uh, pe viață. Recent am scris ambasadorului din Kyrgyzstan pentru a semnala faptul că acesta nu a beneficiat de un proces echitabil. Acesta este un activist pentru drepturile omului și, un, și director al unei organizații pentru drepturile omului din Kyrgyzstan încerca să documenteze um, nerespectarea drepturilor omului la nivel etnic între uh, populația uh, din Kyrgyzstan și cea uigură. Pe 22 octombrie va avea loc în regiunea nordică, Jalalabad, procesul și aș dori ca verdictul final să fie reconsiderat, reanalizat. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru atenție. Poate că domnul Howitt dorește să spună mai multe, vă rog. Nu foarte multe de adăugat. Ați uh, dat informații importante, vă mulțumesc. Cred că era important ca subcomisia să afle aceste lucruri și um, susțin deciziile pe care le-ați anunțat. Am solicitat înscrierea unui punct uh, pe 6 decembrie și am descoperit după ultima reuniune a biroului că se va desfășura um, această reuniune pe 6 decembrie. Știu că ordinea de zi este încărcată, însă aș vrea să uh, solicit introducerea uh, inițiativei mele la această reuniune, inițiativa cu privire la uh, mediul de afaceri și drepturile omului. Vom încerca să ținem cont de sugestia dumneavoastră. Împreună cu Marie Teșache am depus ieri două întrebări la adresa Consiliului și Comisiei legate legate de uh, standardele internaționale cu privire la telecomunicații și exportul tehnologiilor de supraveghere către țări care le folosesc împotriva a opozanților și împotriva promotorilor drepturilor omului și Uh, cred că trebuie să discutăm uh, despre ce poate face Uniunea Europeană pentru a proteja acest uh, domeniu important. Audierea noastră cu privire la internet și drepturile omului din luna iunie a dus la o declarație făcută de Nokia Siemens în cadrul acestei reuniuni, o declarație a um, companiei care a mărturisit că nu a înțeles corect uh, situația din Iran dorește acum să contribuie la protejarea drepturilor omului. Sunt însă îngrijorați de faptul că concurenților din Europa și China nu sunt uh, foarte dornici uh, să urmeze aceeași tendință, ceea ce ar putea prejudicia drepturile omului din această țară. Aș vrea în continuare să revin la discuția principală din această dimineață. Ziua de 10 octombrie este ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea. Uniunea Europeană își propune abolirea totală a pedepsei cu moartea în lume și este oportun să organizăm o audiere asupra acestui eveniment. Avem printre noi uh, mai mulți invitați. Uh, îi urez bun venit lui Clive Stafford Smith. Uh, este avocat pentru drepturile omului și directorul organizației Reprieve. Suntem onorați de prezența dumneavoastră pentru că știm că faceți foarte multe pentru cetățenii europeni care sunt amenințați cu pedapsa cu moartea în lumea întreagă. Este prezentă de asemenea doamna Alejandro Șuja, care este consilier juridic al ambasadei uh, uh, Mexicului. Suntem uh, conștienți de faptul că mulți cetățeni mexicani sunt um, amenințați cu pedepsa cu moartea în Statele Unite. Apoi, este prezent domnul Rafael Shenuil Hazan, care este directorul executiv al Coaliției Mondiale împotriva pedepsei cu moartea. Urez bun venit! Domnul Michel Tilemans, președintele COHOM, este de asemenea prezent și salut de asemenea prezența doamnei Veronique Arnaud, directoare pentru relațiile multilaterale uh, din cadrul Comisiei Europene. Cu titlu introductiv ar trebui să reamintim angajamentul ferm al Uniunii Europene în acest domeniu. Potrivit uh, ultimelor date disponibile, există 154 de țări și teritorii care au uh, hotărât uh, să denunțe pedepsa cu moartea și, după cum s-a arătat în dezbaterea din Parlament de săptămâna trecută, este o poveste de succes, însă nu putem spune că am ajuns la victoria finală. Țările care au uh, încă pedapsa cu moartea în vigoare sunt în număr de 43 uh, față de 48 în 2008 deci uh, numărul de țări în care pedeapsa cu moartea este în vigoare scade. În 2009, 18 țări au uh, recurs la pedeapsa cu moartea, ceea ce reprezintă o scădere considerabilă. Renunțarea treptată la pedeapsa cu moartea se reflectă uh, într-o utilizare din ce în ce mai puțin frecventă a pedepsei cu moartea în țările în care ea este în vigoare. Conform statisticilor, cel puțin 500, uh, 5679 de execuții au avut loc în 2009 față de 5735 în 2008. Asistăm la o tendință de scădere. Uniunea Europeană își menține o poziție fermă de principiu împotriva pedapsei cu moartea Abolirea pedepsei, cu moartea reprezintă unul dintre obiectivele cheie ale poliției Uniunii politicii Uniunii Europene. Uniunea Europeană cere ca utilizarea să se reducă progre în vigoare și să se respecte standardele internaționale. Această chestiune uh, se va discuta în adunarea uh, generală a Națiunilor Unite în următoarele săptămâni. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în uh, vederea Zilei Mondiale împotriva pedepsei cu moartea pe 10 octombrie. Parlamentul, președintele Parlamentului a făcut o declarație pe 8 octombrie. Uniunea Europeană și Consiliul Europei au făcut o declarație comună în aceeași zi. Putem, deci, să sporim cooperarea între Uniunea Europeană și uh, Consiliul Europei. Dispuneți de toate aceste documente în dosarul pe care l-ați primit și înainte de a discuta cu invitații noștri, aș vrea să subliniez uh, ceea ce a făcut uh, domnul Clive Stafford Smith. La ora 1 va avea loc o conferință de presă și toți deputații sunt invitați să participe. Uh, Domnule Clive Stafford Smith, aș vrea să vă invit să prezentați uh, studiul cu privire la cetățenii europeni uh, care sunt uh, susceptibili de a fi supuși la pedepsa capitală în lume. Vă invit să luați cuvântul, după care va avea loc o rundă de întrebări și răspunsuri. Vă rog. Even as a lawyer, I'll... Chiar dacă sunt un avocat, am să încerc să respect cele 10 minute. Este pentru mine o mare onoare ca să vin să vorbesc aici. Am să mă prezint ca fiind și american și britanic. Dar poate că am să vorbesc astăzi în numele uh, părții, jumătății mele americane, cel care, ca să spunem așa, încă este diabolic pentru că vine dintr-o țară încă, unde există încă sentința cu moartea. Aseară am trecut primit o scrisoare de la un coleg din California care m-a rugat să vă transmit această scrisoare. Baro, um, biroul la care lucrează reprezintă sute de persoane care sunt condamnate la pedeapsa cu moartea. Și uh, colegul meu dorea să vă mulțumesc pentru toată munca pe care ați despus-o deja în favoarea abolirii pedepsei cu moartea, dar să nu uităm că mai avem încă multe de făcut. Aș vrea să subliniez mai multe aspecte. Vorbesc astăzi în calitate de director al uh, organizației non-guvernamentale RIPRIV. Noi uh, lucrăm mult pentru a, a ajuta pe uh, cei care uh, sunt de resortisanți europeni și sunt condamnați la pedeapsa cu moartea în Statele Unite ale Americii, dar nu vreau ca nimeni să creadă că am fost creați uh, de, în urma adoptării vreunui instrument european. Eu însumi am uh, fost avocat la mai mult de 300 de condamnați la moarte și uh, aș vrea să vă spun exact ce poate să ajute concret pe cei care au fost uh, condamnați la sentința capitală. Uh, Cred că cuvântul cheie este cooperarea. Noi nu putem să spunem, să dictăm vreunui stat european cum poate să procedeze, însă încercăm să cooperăm cu fiecare guvern în parte, astfel încât intervențiile lor să fie cât mai eficace cu putință. Pot să vă spun, de exemplu, că președintele Mexicului este un foarte bun model a felului în care o țară poate să susțină resortisații care sunt condamnați la pedeapsa cu moartea în Statele Unite ale Americii. Mulți mexicani au fost salvați astfel. Am un prieten foarte drag care a lucrat în strânsă colaborare cu Uh, um, programul de asistență, programul de ajutor al guvernului mexican. Dacă um, într-un proces unde se riscă pedeapsa capitală beneficiezi de ajutorul acestui program specific al guvernului mexican, ai de cinci ori mai multe șanse să scapi de această pedeapsă. În ce privește influența statelor uh, europene pentru um, resortisanților, nu trebuie să neglijăm această influență. Vă rog să mă credeți. În 1989 am asistat un condamnat, Nicholas Ingram, fusese născut în același spital cu mine la Cambridge și el a fost executat, am asistat la executarea lui, pentru că nu a beneficiat deloc de asistența guvernului său. Și unul dintre procurori mi-a spus că dacă guvernul britanic ar fi s-ar fi deranjat măcar să ceară ca el să nu fie executat, ar fi scăpat de uh, execuție. Sunt și unele state uh, uh, care între timp au devenit mult mai intervenționiste, între ghilimele fiind spus, inclusiv Regatul Unit, care între timp a pus pe picioare un program mult mai inteligent și, de exemplu, Neil Revel, uh, dacă acum nu uh, așteaptă în culoarele morții, este datorită ajutorului concret pe care a primit din partea Guvernului Regatului Unit. Chiar și în cazul în care o persoană nu este de o naționalitate uh, europeană, dar are legături strânse cu un resortisant european și aceasta poate să fie ajutată. Mă gândesc, de exemplu, la Uh, domnul Skinner, care era uh, uh, căsătorit cu o cetățeană franceză și cu 35 de minute înainte de executarea sentinței propriu-zise, datorită intervenției președintelui Sarkozy, a scăpat de injecția letală. Deci niciodată nu e prea târziu și niciodată nu e prea devreme. Despre asta vorbim astăzi, acum cum putem face în așa fel încât intervenția din partea guvernelor europene să fie din ce în ce mai eficientă. Care este primul pas? Trebuie să identificăm pe acele persoane care riscă să fie condamnate la pedapsa cu moartea sau au fost deja condamnate și așteaptă în culoarele morții. Noi am încercat să trecem în revistă toți cei 3263 de condamnați la moarte din Statele Unite, să vedem care dintre ei sunt resortesanți europeni sau de alte naționalități de exemplu, uh, potrivit estimărilor colegului meu din California, între 54 și 150 de persoane sunt resortisanți europeni între toți acești condamnați și asta numai în California, ceea ce înseamnă că numărul este și mai mare pentru tot teritoriul Statelor Unite ale, Statelor Unite ale Americii. Și America nu reprezintă decât o mică parte a problemei, pentru că în Pakistan 7.000 de persoane așteaptă să fie executate și știm că, de exemplu, acolo există mulți resortisanți britanici care au fost uh, condamnați. Și nimeni în Pakistan nu e capabil să-ți spună câți resortisanți britanici uh, așteaptă să uh, le fie executată pedeapsa cu moartea. De aceea este foarte bine să putem să-i uh, identificăm. Și am avut parte de o colaborare excepțională cu um, instituțiile din Bruxelles pentru a ne ajuta să facem această muncă de identificare. Departamentul de stat eh, din Statele Unite ale Americii spune că întotdeauna principala sarcină a ambasadorilor, de exemplu, este să uh, își ajute uh, resortisanții care au probleme uh, uh, de ordin juridic în Statele Unite ale Americii și să-i asiste în timpul procesului. Dar cum putem să intervenim în modul cel mai eficient? Da, cred că mexicanii ne-au arătat modelul de urmat Și cum spuneam, eu am colaborat mai ales cu britanici, dar și cu alte țări. De exemplu, săptămâna trecută am, am putut să uh, ajutăm uh, uh, niște ucrainieni datori, condamnați la moarte în statul Virginia datorită cooperării cu guvernul ucrainean. Apoi trebuie să vedem cum putem să colaborăm cu ONG-urile din Europa și din alte țări din lume, cum putem să identificăm problemele uh, uh pentru fiecare persoană în parte. Și nu facem acest lucru numai pentru resortistanți europeni uh, uh, din cauza că ne plac numai europenii, ca să spun altfel, ci deoarece avem o țintă, vrem să fim uh, cât se poate de eficienți cu putință și atunci când ajutăm resortisanți europeni, practic acest lucru are un impact foarte mare și asupra altor cazuri. Am putut să văd că sunt țări precum Yemenul, unde oamenii nici nu s-au gândit vreodată că s-ar putea ca cineva să fie împotriva pedepsei cu moartea. Și dacă obținem o, o a pedepsei cu moartea pentru cineva condamnat în Yemen, sunt convins că nu ajutăm numai persoana respectivă, ci și altele. Și același lucru este valabil și pentru Pakistan. Deci, pot să vă spun încă foarte multe, dar cred că am să mă opresc aici și dacă se dorește mai mult intrarea în detalii, am să dau aceste detalii cu ocazia sesiunii de întrebări și răspunsuri. Da, uh, eu m-am uitat tot timpul la ceas uh, pentru că sunt obișnuit cu regulile americane foarte stricte în acest domeniu. Președinta, vreau să rog pe domnul Suja să ia cuvântul ca să ne explice care este rolul cheie al guvernului mexican pentru a ajutora pe cei care se află pe culoarele morții. În culoarul morții, mă scuzați. Deci dumneavoastră, vă rog, aveți 10 minute la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru invitația la această audiere. Avem acum posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră privind eforturile guvernului mexican și ale ministru, Ministerului de Externe pentru protejarea uh, conaționalilor care sunt amenințați cu pedeapsa cu moartea. Este vorba despre sprijin juridic, uh, Uh, asistență juridică, uh, eforturi diplomatice și cooperare în instanță. Încercăm să utilizăm diferite instrumente pentru uh, naționalii noștri, nu doar la nivel național, cât și la nivel internațional. În 1999 era, uh, am avut o consultare pentru uh, persoanele condamnate în Statele Unite pentru a vedea cum uh, anume arată acordul între Statele Unite și celelalte uh, și terțe state în ceea ce privește uh, situația acestor persoane. Chiar dacă uh, la nivel legislativ nu a existat o informare completă, cel puțin am putut să beneficiem de sprijinul consulatelor. Astfel am pus baza de lucru pentru cooperare internațională. Ne referim, de exemplu, la o la situația în care Secretariatele pentru ministerele de externe au creat în anul 2000 un program pentru mexicanii condamnați în uh, curțile americane pentru a primi sprijin. Acest program s-a dezvoltat, s-a dezvoltat și în ceea ce privește domeniul de aplicare și în ceea ce privește obiectivele și area de răspândire. Nu este vorba doar de persoanele deja condamnate, ci și despre mexicanii care au comis o infracțiune ce ar putea să genereze pedeapsa capitală. Ei bine, aici se oferă asistență juridică în ceea ce privește uh, situația acestora și la serviciile consulare. Totul prin programul derulat de noi. Pentru mexican, pedeapsa capitală care a fost deja emisă este ridicată, uh, și se oferă acord uh, sprijin tehnic în ceea ce privește apărarea în instanță pentru cei care deja pentru cei care încă nu au primit pedeapsa capitală, dar o riscă. Este important să ținem seama și de rolul pe care îl joacă pledoariile, apărarea în instanță pentru aceste persoane. Um, se oferă așadar protecție consulară pentru mexicanii din America. Discutăm uh, despre Um, drepturile persoanelor care se află în această situație, discutăm despre posibilitatea de a anula o sentință și discutăm despre elemente de descărcare în instanță. Um, oferim uh, sprijin uh, psihologic, oferim uh, evaluări psihologice ale acelei persoane pentru a face tot posibilul ca o sentință să fie anulată. Care este calea de urmat? Avem o, un oficiu de observare pentru cazurile individuale din Statele Unite pentru a analiza îndeaproape când anume poate să intervină un jurist și când este momentul oportun să o facă, astfel încât să fie diminuat riscul emiterii sentinței capitale. Deseori trebuie să intervenim foarte repede și atunci trebuie să implicăm consulatele pentru a oferi această protecție. M-am implicat și eu în acest sector și deseori am, m-am confruntat cu situația în care autoritățile au trebuit uh, să activeze extrem de rapid pentru a preveni emiterea pronunțarea unei sentințe capitale. Consulatele sunt implicate constant, la fel și juriștii și rezultatele se văd. Avem 55 uh, de consulate în Statele Unite ale Americii, avem uh, colaboratori care au o activitate specifică de protecție a um, acestor persoane. Avem 21 de juriști, în special specialiști pe pedeapsa cu moartea, care conlucrează îndeaproape cu Ministerul de Externe. Avem uh, și experți din psihologie, neuropsihi neuropsihologie și neuropsihiatrie. Au fost emise deja cifre cu legătură cu ceea ce se petrece în SUA cu programul nostru. Mulțumită programului nostru, pedeapsa capitală a putut să fie evitată. S-au analizat mai bine de 500 de cazuri și dintre acestea Uh, am putut să intervenim în foarte multe uh, și acum discutăm despre faptul că reprezentăm um, Reprezentăm uh, mai bine de 700 de condamnați. Aș dori să mulțumesc Uniunii Europene pentru eforturile făcute, aș dori să mulțumesc pentru scrisoarea trimisă de doamna Ashton către Hillary Clinton. Uniunea Europeană este un actor extrem de important la acest capitol. Am uh, beneficiat de sprijin și la Consiliul Europei, care, iată, uh, s-a referit la activitatea acestei subcomisii. Mulțumesc uh, organizațiilor privind societatea civilă și avocaților care luptă în continuare în acest domeniu. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Suza, pentru această intervenție privitor la intervențiile mexicane și la cooperarea acestora. Domnul uh, Shenuil Hazan, director executiv al Coaliției Mondiale împotriva uh, pedepsei capitale, are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a lua cuvântul astăzi aici. Reprezint o organizație care militează clar împotriva pedepsei capitale. Discutăm despre sute de organizații la nivel mondial aduse la oaltă care militează împotriva pedepsei cu moartea. Consiliul ONU a analizat situația în ceea ce privește pedepsa capitală. Săptămâna trecută a fost ziua împotriva pedepsei cu moartea, motiv pentru care a trebuit să analizăm rezultatele anului ce a trecut se merge către abolire. 139 de țări au uh, abolit fie de iure, fie de facto pedeapsa cu moartea. 58 de țări sau teritorii încă mai au uh, pedeapsa cu moartea și o utilizează ca sentință. În 2009, doar 18 țări au uh, recurs la execuții. Tendința este însă către abolire. În 1981, doar 35 de state aboliseră pedeapsa cu moartea. Astăzi situația este alta. Două treimi din statele lumii au uh, abolit de iure sau de facto uh, pedeapsa cu moartea. Ultimele exemple se referă la Burundi și Ruanda. În 2008, uh, în 2009 Togo și, în, și statul New Mexico de asemenea. Însă situația rămâne dificilă în anumite regiuni, după cum se știe. În primul rând, în China, și s-a menționat acest lucru, situația este dificilă în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Lipsește transparența în ceea ce privește procesele ce rezultă în pedeapsa capitală și în ceea ce privește execuțiile. Se estimează că există 6.000 de execuții pe an Însă, pentru 2009 avem doar 714 execuții atestate oficial. altă regiune problematică este cea a Orientului Mijlociu. Situația este precară în statele islamice care um, respectă legea Sharia, asta în special în Iran. În Iran, mai, min, mai bine de 388 de execuții au avut loc în 2009. După alegerile din uh, iunie 2009, situația a fost extrem de gravă. S-a prezentat deja situația din SUA, colegul meu a făcut-o. În 2009 au fost uh, executate 52 de persoane. Asta în Statele Unite. 3218 persoane sunt uh, aceaptă pedeapsa capitală. Arată că, se arată că în această țară Iată, avem una din puținele state democratice, unul din puținele state democratice, unul din cele șapte, care recur la pedeapsa capitală. SUA este un uh, contraexemplu utilizat de mai multe state pentru a justifica pedeapsa cu moartea. Care sunt victimele acestui sistem? În Iran, uh, homosexualii, minorii, femeile, în ultimii trei ani, 25 de minori au fost executați în Yemen, Iran și Arabia Saudită. Persoanele cu uh, boli mentale sau cu deficiențe intelectuale iarăși sunt uh, executate. În Virginia a fost executată o persoană cu un coeficient de inteligență estimat a fi între um, 70 și 72. Discutăm și despre victime aparțin minorităților etnice și religioase. De exemplu, în statele din Golf a fost cazul în care au fost executate persoane pe baza convingilor religioase. De asemenea, și apartenența politică joacă un rol în Iran, în China și în multe alte state. În concluzie, doresc să subliniez ceea ce ne rezervă viitorul, care va fi lupta ce o vom purta pe viitor. Geografic vorbind, Orientul Mijlociu, Asia și SUA rămân prioritățile noastre. Însă ne îngrijorează și situația din America Centrală, în special din Guatemala, Nicaragua, zone unde acum au loc dezbateri privind revenirea la pedeapsa capitală. Traficul uh, cu droguri este o chestiune extrem de problematică. Uh, a fost cazul în ultimii doi ani și va fi cazul și pe viitor. Țările latine discută tocmai din acest motiv acum despre revenirea la pedeapsa capitală în America Centrală și în America de Sud. Acolo, foarte multe condamnări sunt pe baza traficului de droguri. La fel și în China și în Asia. Și să nu uităm și de argumentul terorismului și acesta este extrem de important și va fi important pe viitor. Nu în ultimul rând, legătura dintre islam și pedeapsa capitală este extrem de importantă, având în vedere că discutăm despre pedeapsa capitală acolo unde legea, se aplică legea Sharia. Este important să ținem cont de acest aspect pe viitor. Care sunt pașii următori? Care este situația din Mongolia? Este o rază de speranță faptul că acum există un moratoriu pentru pedeapsa capitală în Mongolia. Să nu uităm că în Asia există o voință politică de a nu executa persoanele, de exemplu, în Pakistan și în Indonezia. Tendința către abolire este și ea în creștere. Societatea civilă, guvernele și organizațiile internaționale conlucrează, de exemplu, uh, cum a fost cazul la Congresul Mondial împotriva pedepsei capitale, sau uh, cum a fost cazul uh, în ceea ce privește inițiativa guvernului spaniol lansat săptămâna trecută la Madrid împotriva pedepsei capitale se merge către abolire. Și acest lucru este lăudabil. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc foarte mult pentru veștile cu privire la țările care sunt uh, pe cale de a aboli pedepsa cu moartea, inclusiv Belarusul, care reprezintă un caz special pentru că este una dintre țările care fac parte din parteneriatul oriental al Uniunii Europene, o țară care trebuie monitorizată îndeaproape. Aș vrea să mă adresez instituțiilor europene. Este prezent domnul Tilemans, care este președintele COHOM și îi dăm cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea nu numai să vă mulțumesc pentru invitație, aș vrea să îi salut cu aceeași ocazie pe toți deputații din Subcomisia pentru Drepturile Omului. Doamnă președinte, aș vrea să îmi axez intervenția de astăzi asupra proiectului de rezoluție care este în curs de pregătire la adunarea generală a Națiunilor Unite. Și uh, pentru a fi auzit, inclusiv la adunarea generală ONU, voi uh, vorbi în limba engleză. Amintesc aici faptul că atunci când am pregătit uh, programul uh, președințiilor maghiară, spaniolă și belgiană, Pedepsa cu moartea a fost menționată ca fiind una dintre prioritățile principale în ceea ce privește drepturile omului și s-a spus atunci că abolirea pedepsei cu moartea va rămâne pe lista priorităților internaționale ale Uniunii Europene. Belgia a hotărât să consacre unul dintre atelierele pe care le-a organizat aceste chestiuni. Este vorba despre un forum al ONG-urilor care a, luat, a avut loc în luna iulie și unde s-a discutat despre drepturile omului uh, și uh, despre situația acestora. S-a evocat uh, problema pedepsei cu moartea în contextul adoptării tratatului de la Lisabona. Societatea civilă a făcut uh, mai multe recomandări. Nu vreau să intru în detalii acum, însă aș vrea să subliniez principalele orientări. În primul rând, coerență și consecvență în politicile Uniunii Europene. În al doilea rând, cooperarea cu alte state membre, cu partidele și cu societatea civilă. În al treilea timp, uh, educație și sensibilizare, atât acasă cât și în străinătate. Apoi, eficiență, eficacitate, utilizarea tuturor instrumentelor pe care le avem la dispoziție și uh, evaluarea zonelor unde se pot face îmbunătățiri. Una sau două dintre aceste recomandări precise merită să fie subliniate. În primul rând, în timpul acestui uh, for s-a conchis că organizarea seminariilor cu uh, membrii ai parlamentarilor naționale, precum și crearea unei rețele de parlamentari pentru abolirea pedepsei cu moartea, erau două măsuri susținute de toată lumea. În al doilea rând, s-a propus promovarea transparenței țărilor unde măsura pedepsei cu moartea este încă în vigoare. Solicitarea ca informațiile cu privire la execuții să fie transmise înalte reprezentante doamnei Ashton. Subliniez aceste recomandări, în special pentru că consider că Parlamentul European are un rol important de jucat în crearea acestei rețele cu alte parlamente. Aș vrea acum să discut despre ONU. Instanțele și organismele Națiunilor Unite și în special secretarul general al Națiunilor Unite au uh, înaintat uh, mai multe rapoarte și, după cum am auzit din partea societății civile, există o tendință de a se institui un moratoriu sau chiar de a se aboli cu totul pedeapsa cu moartea. Rapoartele acestea subliniază însă și faptul că este important pentru țările în care pedapsa cu moartea este în vigoare să fie mai uh, transparente. Una dintre preocupările exprimate de președintele Națiunilor Unite a fost cea legată de absența datelor cu privire la execuții. Uh, unul dintre invitații dumneavoastră de astăzi a subliniat de asemenea că există această problemă într-o anumită țară. Cum vom proceda la adunarea generală a Națiunilor Unite? Vorbim despre un grup uh, foarte mare de țări care au aceeași uh, viziune și care își propun să introducă o rezoluție în această toamnă către adunarea generală. Din punctul nostru de vedere, prioritatea esențială este ca această rezoluție să confirme și să ilustreze tendința de a susține moratoriul în privința utilizării pedepsei cu moartea, fără a se slăbi standardele rezoluțiilor anterioare adoptate în 2007 și 2008. Ne dorim, deci, să obținem mai multe voturi în sprijinul acestei rezoluții dată trecută rezoluția a fost susținută de 89 state membre. 105 state membre au votat pentru. Acest lucru arată că rezoluția aceasta se bucură de, o de un sprijin foarte mare în toate regiunile lumii. S-a hotărât să se instituie un grup de lucru la New York, un grup de lucru alcătuit din uh, actori majori din toate grupurile regionale, nu doar din uh, Uniunea Europeană, ci și din alte grupuri regionale pentru a facilita procesul și pentru a facilita cosponsorii în uh, inițierea acestor rezoluții. Uniunea Europeană este membra acestui grup de lucru. Dați-mi voie să menționez și alte țări, Angola, Argentina, Burundi, Chile, Timorul Oriental sunt uh, printre ele. Câteva cuvinte în ceea ce privește ultimele evoluții de la New York. În primul rând, co-sponsorii au ajuns la un prim text, totul merge repede, deci dacă uh, totul merge conform planurilor, rezoluția va fi prezentată uh, la ONU săptămâna viitoare. Aș vrea să subliniez, de asemenea, că Uniunea Europeană și alte state membre vor lansa o campanie masivă de sensibilizare pentru a garanta sprijinul. Lobby-ul va fi intens și va continua până la adoptarea acestei rezoluții. Încă două puncte. Am avut contacte cu anumite țări unde pedeapsa cu moartea este încă în vigoare, țări cu care avem relații uh, mai strânse și am înțeles că nu uh, se vor împotrivi adoptării rezoluției. E întotdeauna o veste bună să constați că statele membre ale ONU, chiar atunci când nu susțin o inițiativă, sunt gata să colaboreze cu noi. Este important de subliniat de asemenea că Uniunea Europeană în contactele sale bilaterale discută cu um, țările partenere și vreau să subliniez că încercăm să dezvoltăm la maxim un lobby prin uh, demersuri și declarații. Există foarte multe exemple de astfel de politici și am putea să ne întrebăm dacă politicile acestea sunt uh, eficiente. În orice caz, ne dorim să continuăm să transmitem acest semnal politic fără și să uh, transmitem mesajul fără echivoc că Uniunea Europeană continuă să lupte împotriva pedepsei cu moartea. Vă mulțumesc, domnule Tilemans, vă mulțumesc uh, pentru că ne explicați care este situația uh, legată de rezoluția uh, Națiunilor Unite. O invit acum pe reprezentanta Direcției Generale RELEX să ia cuvântul. E, eh bien entendu. Vă mulțumesc, doamna președinte. Așa cum ați spus și dumneavoastră, lupta împotriva abolirii pedepsei cu moartea, lupta pentru abolirea pedepsei cu moartea, mă scuzați, este una din prioritățile tuturor instituțiilor europene și face parte integrantă din politica pentru drepturile omului și uh, în 1998 a fost una dintre primele poziții comune care a putut să fie adoptată. În plus, doamna Catherine Ashton a spus că uh, uh, lupta pentru abolirea pedepsei cu moartea va fi una din uh, uh prioritățile agendei sale. Uh, în plus, trebuie să recadrăm lucrurile în contextul creării Serviciului European de Acțiune Externă. Ne dorim și noi să beneficiem de coerență și consecvență în politică, atât în ceea ce privește pe actori, cât și uh, instrumentele pe care le avem la dispoziție. Domnul Tilemans a vorbit deja despre uh, munca de lobbying pe care o ducem pe lângă adunarea generală a ONU, uh, Va fi a treia oară când vom ajuta la adoptarea unei rezoluții. Apoi, să nu uităm că avem uh, uh, monitorizări atente în jur de uh, 30 uh, în ultimul timp pentru statele în care se aplică pedeapsa cu moartea, mai ales Statele Unite ale Americii și Iranul, dar uh, Uh, uh, încă uh, ne confruntăm cu acest mare gol în ce privește China. <clears throat> Știți, din păcate că unii dintre deputații europeni și chiar și o parte din popoarele europene ar fi pentru reinstaurarea pedepsei cu moartea și trebuie neapărat să reamintim faptul că acest stil de pedeapsă este condamnabil din punct de vedere etic, dar este și complet ineficient. Noi colaborăm și cu colegii de la RIPRIV și de la um, um Organizația pentru, uh, de luptă împotriva pedepsei cu moartea și ne folosim ales de acest instrument uh, pentru democrație și drepturile omului. Avem 16 uh, proiecte în curs și la anul vom lansa din nou o, uh, o, um, un apel pentru <clears throat> ca să ni se supună noi proiecte pe care le-am putea finanța. Avem proiecte uh, în mai multe țări și ne dorim mai ales sensibilizarea opiniei față de această problematică. Nu e deloc ușor de asemenea, există proiecte de acordare de ajutor juridic și de monitorizare a um, execuțiilor. Căci, așa cum știți, ne dorim să reducem numărul uh, pedepselor cu moarte care sunt efectiv uh, puse în aplicare, ci și să ne asigurăm că atunci când ele nu pot fi evitate, să se desfășoare în uh, condiții cât mai umane, cu putință. Deci ne dorim de asemenea ca acele țări care nu sunt aboliționiste să limiteze uh, folosirea uh, sentinței capitale numai pentru uh, crimele cele mai grave. De asemenea, vrem să ne asigurăm că toate procesele sunt echitabile și că uh, potențialele victime beneficiază de uh, o asistență juridică adecvată. Anul acesta, împreună cu Consiliul Europei, am încercat să uh, celebrăm împreună uh, Ziua Internațională pentru abolirea pedepsei cu moartea, pentru că ne dorim uh, ca în această țară, în Belarus, care e una dintre ultimele țări europene care mai aplică pedeapsa cu moartea, să se creeze acest uh, um, sentiment uh, care să fie defavorabil unei asemenea sentințe. Așa cum a spus uh, domnul Tilemans, este foarte important ca deputații europeni să fie în mare majoritate pentru <coughs> acțiune atât pentru a asigura succesul acțiunilor noastre la ONU, cât și în celelalte țări terțe. Colaborăm mult și cu organizațiile neguvernamentale care duc aceste operațiuni de monitorizare, de uh, consiliere juridică și care acționează în problemele cu, în țările cu probleme. Ce se întâmplă precis în China? Pentru că v-am spus că noi intervenim mult în Statele Unite ale Americii și în Iran. Și de ce nu în China? Pur și simplu pentru că acolo ducem lipsă de informații. China este ca o gaură neagră. Nu există niciun fel de transparență în ce privește datele, în ce privește procedurile. Și ridicăm problema de fiecare dată când discutăm cu partenerii noștri chinezi. Acum Curtea Supremă a Poporului din China încearcă să uh, facă o mare uh, uh, revizire, o mare trecere în revistă a condițiilor în care se desfășoară execuțiile în China și, în general, tot ceea ce ține de aplicarea pedepsei cu moartea. Și am vrea și noi să ne aducem contribuția, dar nu putem să o facem tocmai pentru că nu avem acces la informații. Și dacă tot suntem în Asia, trebuie să vorbim și despre uh, Japonia. Întotdeauna trebuie să ne gândim că lupta pentru abolirea pedepsei cu moartea trebuie să se desfășoare pe termen lung. Nu trebuie să ne pierdem speranța, cum spuneam, pentru că, de exemplu, în Japonia uh, s-au reluat uh, uh execuțiile în această vară, uh, și chiar dacă au făcut-o în întreagă transparență, pentru că jurnaliștii au putut să um, asiste la um, aplicarea propriu-zisă a pedepsei cu moartea, ceea ce nu e deloc uh, un amănunt vesel, dar oricum nu e o veste bună faptul că au reînceput să um, execute uh, persoanele condamnate la moarte. Asociații precum uh, RIPRIV uh, au vorbit despre necesitatea ca statele membre să intervină și să aibă servicii consulare bine puse la punct. Așa cum a spus și colegul din Mexic, trebuie să putem să intervenim pentru fiecare caz în parte, indiferent dacă este vorba despre uh, uh, o persoană din statul respectiv sau nu, indiferent de religie, de culoare, uh, de uh, coeficient de inteligență și așa mai departe. Datorită tratatului de la Lisabona există uh, baza necesară pentru cooperarea consulară între statele membre, astfel încât să existe o, o rețea de protecție consulară comună. De patru ori pe an, la Washington, Uh, delegația Comisiei Europene și reprezentanții ambasadelor europene se întâlnesc pentru a discuta despre uh, subiectele ferbinți în domeniul apărării drepturilor omului. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, doamnă Arno. A fost o plăcere să auzim faptul că dumneavoastră vă uh, ocupați de felul în care tratatul de la Lisabona poate să um, întărească uh, munca de cooperare între reprezentanțele diplomatice ale statelor membre, mai ales în interesul apărării drepturilor omului și pentru a stimula uh, țările partenere să uh, abolească această pedeapsă. Am încheiat cu lista um, persoanelor invitate la această audiere și acum deschidem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Doamna Gomez, doamna uh, Latford și doamna Lockbiller au cerut cuvântul. Începem cu doamna Gomez. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc tuturor participanților la această dezbatere foarte importantă. S-au spus multe deja privind angajamentul Uniunii Europene față de lupta împotriva pedepsei cu moartea. Aș dori doar să mă axez la nevoia implementării acestui program privind identificarea persoanelor aflate în culoarele morții care au legătură cu Uniunea Europeană. Acesta ar putea fi un instrument extrem de important în campania noastră pentru a merge mai departe către abolirea universală. După cum a spus domnul Clive Smith, putem să intervenim <coughs> într-un caz individual și astfel să generăm o întreagă dezbatere cu autoritățile uh, din statele ce exercită pedeapsa capitală, astfel încât să educăm atât autoritățile cât și opinia publică despre faptul că această procedură este una barbară, care nici de cum nu servește justiției. Fac, spun acest lucru bazându-mă pe propria mea experiență când am fost ambasador portughez în Indonezia. Am uh, făcut o campanie pentru a salva viața unor angolezi care erau condamnați la moarte. A fost interesant să constat modul în care oamenii au reacționat la caz, modul în care mass media a reacționat la caz, au manifestat o deschidere în urma argumentelor prezentate de noi. Deci nu este vorba de salvarea celor persoane care au o, o legătură cu Uniunea Europeană, ci de fapt, mai mult decât atât, este vorba despre implementarea unui instrument crucial uh, astfel încât să fim eficienți în campaniile noastre pe tema abolirii universale. Vă atrag atenția asupra unui fapt care vizează, cred, Comisia și invitațiile la Comisie. Este foarte important să utilizăm ceea ce am stipulat în rezoluția de săptămâna trecută și anume să fie creat un astfel de program. Aș dori de asemenea să verificăm modul în care noi, cei din Parlament, putem să fim uh, mai eficienți, implicându-ne în uh, această dezbatere sau uh, interacționând cu autoritățile din diferite state unde pedeapsa cu moartea se mai practică încă. De asemenea, putem exercita presiuni pe, presiuni pe lângă înaltul reprezentant și pe lângă Consiliu pentru a semnala acele cazuri are statelor care nu doresc să discute acest subiect, și anume China în particular. Am uitat să menționez un aspect referitor acest program. Într-adevăr, exemplul Mexicului este locuvent și ar trebui să îl lăudăm și să învățăm din experiența pe care o are Mexicul. Mulțumim, doamnă Gomez. Doamna Lochbiller are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Le mulțumesc și invitațiilor noștri pentru afirmațiile făcute și pentru recomandările emise. Da, avem o opinie unitară în Parlamentul European, dar îmi amintesc din dezbaterea de săptămâna trecută că au existat deputați care au vorbit pentru pedeapsa capitală. Deci să nu mușamalizăm acest aspect. Discutăm despre un grup mic de uh, eurodeputați de dreapta care se exprimă deschis pe acest subiect. La rezoluția de săptămâna trecută, în proiectul de rezoluție, am avut o idee care nu a putut fi votată în unanimitate, dar cred că trebuie să dezbatem acest aspect. Este vorba concret despre strategia uh, sugerată și anume de a reduce cercul persoanelor vizate, persoane care pot fi pedepsite cu moartea. Dacă nu mă înșel, reprezentantul Coaliției uh, Mondiale împotriva pedepsei capitale a uh, menționat acest aspect. În ce măsură sprijinim uh, programele de combatere a traficului de droguri la nivel comunitar, la nivel european? Se vede foarte clar că există state unde traficanții de droguri primesc sentința cu moartea. Cred că este nevoie să discutăm la Parlamentul nostru acest subiect. Nu este suficient să îl includem în rezoluție. Am văzut și că există un studiu de la Asociația privind uh, reducerea uh, riscurilor și ni se sugerează ca la Parlament și la Comisie să elaborăm o directivă, să zicem, astfel încât să, se ajung, să nu se ajungă la situația în care pedeapsa capitală să fie uh, emisă de mai multe ori în ceea ce privește cazurile de trafic cu droguri. Uh, domnul Rafael uh, Hasan a menționat acest aspect. Uh, m-ar interesa cum privește dânsul acest subiect. Și o întrebare către comisie. În câte țări Există programul politicii de drug enforcement și în câte state um, există pedeapsa cu moartea și cum ar putea fi relevante aceste informații pentru noi. Mulțumesc, doamnă Lochpiller. Vă atrag atenția asupra unui document interesant din dosarul primit. Este de la Asociația Internațională pentru Reducerea Efectelor Negative, care a dorit să um, sensibilizeze opinia publică privind uh, programele împotriva programele uh, de combatere a traficului de droguri uh, și implementarea acestora în țări în care există pedeapsa capitală pentru traficul de droguri. Deci este oarecum o contradicție. Există un subiect foarte sensibil în ceea ce privește traficul de droguri și pedeapsa capitală pe care subcomisia noastră va trebui să-l abordeze la un moment dat. Dau cuvântul acum doamnei Sarah Latford. Mulțumesc, doamnă președintă. Salut acest atelier de lucru. Le mulțumesc tuturor vorbitorilor, în special domnului Smith, care are un proiect foarte interesant. Clive este american, dar uh, organizația sa are sediul și în uh, circumscripția mea în Londra. Activitatea întreprinsă de această organizație este minunată și aș dori să îi mulțumesc lui Clive personal pentru tot ceea ce face. Uh, Clive s-a simțit puțin schizofren, fiind american și britanic în același timp, însă auzind ceea ce s-a întâmplat în Chile, în Mexic și procesele ce sunt acolo, discutăm despre cei 33 de minieri, eh, mineri salvați, eh, dar discutăm și despre persoanele ce eh, așteaptă în culoarele morții, situația este puțin contradictorie. Acțiunile politice ale Uniunii Europene arată că avem succes în activitățile de lobby. Credibilitatea noastră nu este de 100%, într-adevăr. Uh, am fost surprinsă să constat că Letonia nu a abolit întru totul pedeapsa capitală și sper că această situație să fie corectată în viitorul apropiat. Se pare că Letonia o menține pentru câteva crime. Să nu uităm însă ceea ce a spus Clive în uh, intervenția sa și concluziile doamnei Arno. Discutăm uh, despre discutăm în contextul Serviciului European de Acțiune Externă, SAE, și sperăm să avem o mai bună coordonare în ceea ce privește abolirea pedepsei cu moartea, astfel încât să avem o acțiune concertată la nivelul statelor membre UE. Uniunea Europeană, fără dubii, trebuie să se coordoneze la Consiliul Europei. Nu avem nici o scuză pentru neorganizarea unui, unei acțiuni pan-europene. Clive, în uh, documentul său, ne arată cum anume putem să atragem atenția guvernelor naționale prin ONG-uri atunci când un conațional este, riscă pedeapsa capitală. De ce să nu facem acest lucru la Bruxelles, când poți să te, ai putea să te adresezi înaltului reprezentant pentru ca mai apoi biroul acesteia să transmită mai departe informația către guverne, astfel încât să avem o acțiune bine organizată în ceea ce privește emiterea unui răspuns. Domnul Smith se referă la manualul SUA privind uh, modul în care oficialii pot să își reprezinte conaționalii. bine, nu știu care este starea lucrurilor, starea de fapt din uh, manualele propriului nostru departament uh, de externe și mărturisesc că nu am urmărit nici măcar evoluțiile regulamentului privind SAE în detaliu. Ar fi trebuit să fac acest lucru. Asta pentru a cunoaște mai bine îndatoririle reprezentanților UE. Analizând uh, zona transatlantică, și dacă nu mă înșel, Hillary Clinton este astăzi în clădire și se întâlnește cu domnul Busek la conferința președinților. Deci, Uh, din, păcare, din păcate, eu nu am avut acces la uh, Hillary Clinton. Astăzi nu o să pot nici măcar să mă fotografiez cu domnia sa. Dar revenind la relațiile transatlantice menționate anterior, există un uh, summit UE-SUA în noiembrie anul acesta. am putea să discutăm la acest summit ce anume putem să facem în ceea ce privește pedeapsa capitală. Avem acorduri transatlantice privind extradarea, asistența mutuală, transferul de date și așa mai departe. Deci, nu avem nicio scuză pentru lipsa unei strategii de a asista pe europenii care se confruntă cu sistemul judiciar SUA sau din alte state. La nivelul Uniunii Europene facem unele lucruri foarte bine, însă atunci când trebuie să ne axăm energia pe coordonare, dăm dovadă de deficiențe. În ceea ce privește acordurile internaționale și acordurile internaționale de cooperare privind drepturile omului, și modul în care putem fi informați atunci când un uh, cetățean UE este arestat sau acuzat, ei bine, ar trebui să discutăm în detaliu cum anume funcționează și cum anume pot fi implementate acele acorduri pentru a viza direct aceste persoane. Discutând din nou despre o strategie paneuropeană, putem să ne coordonăm mult mai bine, să avem o acțiune concertată. Să nu uităm că suntem o singură Uniune Europeană, vom avea un singur serviciu SAE, avem un singur set de directive, avem uh, un singur uh, serviciu de lobby pentru această rezoluție minunată și cred că nu ar fi imposibil să avem un singur mecanism de răspuns. Mulțumesc, doamnă Latford. Da, ați spus că acesta este un atelier de lucru. E bine, și mie mi se pare că din ce în ce mai mult creăm aici un atelier de lucru pentru a vedea cum anume putem să creăm o campanie și mai consolidată pentru abolirea pedepsei capitale. Mă bucură faptul că astăzi avem aici actori atât de importanți uh, din corpul diplomatic, din uh, Parlamentul European, din uh, societatea civilă. Mulțumesc pentru toate Uh, aporturile aduse. Vom uh, primi mai multe informații cu siguranță de la reprezentanții Comisiei uh, pe măsură ce lucrurile vor evolua. Doamna de Kaiser are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte concisă pentru că colegii mei au spus deja foarte multe lucruri și nu aș vrea să repet aprecierile uh, exprimate de colegi uh, la adresa intervențiilor de astăzi. Am uh, abordat problema sensibilizării cu privire la pedepsa cu moartea, am vorbit despre modalitățile de acțiune la nivelul guvernelor sau prin intermediul Uniunii Europene pentru a-i ajuta pe cetățenii europeni. Nu am abordat chestiunea încheierii acordurilor și uh, uh, întrebarea cum putem să uh, prevenim pedepsa cu moartea și cum putem să avem o influență asupra moratoriului. La liniatul 15 uh, se cere Comisiei și Consiliului ca atunci când încheie acorduri cu aceste țări să le încurajeze să semneze acest moratoriu. Aș vrea să adresez o întrebare Comisiei și eventual și Consiliului și anume care sunt uh, nu doar tentativele, dar și succesele în acest domeniu. Se vorbește foarte mult astăzi despre faptul că trebuie să ne servim de acordurile comerciale, acordurile de parteneriat pentru a obține progrese în ceea ce privește drepturile omului și în ceea ce privește drepturile sociale. Care este situația în ceea ce privește pedepsa cu moartea? Ce s-a făcut în această privință? Și a doua întrebare, Există țări, cum uh, ar fi Japonia și altele, care revin la pedeapsa capitală printr-un fel de opting-out legat de droguri, terorism sau alte domenii. Cât de frecvente sunt aceste cazuri și uh, nu cumva există riscul unui efect uh, de domino? Pentru că trebuie să recunoaștem că există și înfrângeri și uh, asistăm la un context în care se poate introduce pedapsa cu moartea în anumite situații, așa anumite speciale. Mulțumesc, doamna Kaiser. Cred că chestiunea acordurilor pe care le încheie Uniunea Europeană cu țările terțe este foarte importantă pentru Parlament și pentru uh, subcomisia noastră în acest moment când Parlamentul are competențe pentru a-și da sau nu acordul uh, pentru aceste acorduri și clauzele cu privire la drepturile omului ar trebui să fie atent monitorizate în acest moment, inclusiv prioritatea noastră uh, și anume abolirea pedepsei capitale. Ultimul vorbitor de pe lista mea este domnul Croseta. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Inițiativa aceasta este foarte interesantă din punctul meu de vedere pentru că este o uh, reflexie pe care trebuie să o avem. Aș vrea să vă atrag atenția asupra pedepsei cu moartea uh, în uh, contextul uh, drogurilor. Pedeapsa cu moartea legată de infracțiunile legate de stupefiante, distribuirea de substanțe stupefiante este o chestiune care trebuie discutată. Există țări care aplică pedeapsa cu moartea persoanelor care dețin chiar și o cantitate mică de cannabis. Am uh, fost în Arabia Saudită într-o misiune și în avion am primit un formular pe care trebuia să-l completez, un formular pe care scria, printre altele, că uh, trebuia să declar că nu dețin droguri. Simpla deținere a drogurilor se pedepsește în Arabia Saudită cu pedepsa cu moartea. Arabia Saudită nu este singura țară din lume care utilizează această, acest tip de condamnare. În avion mă gândeam la tinerii eh, care călătoresc în eh, Orient și care tranzitează prin Arabia Saudită. Tinerii aceștia riscă să fie percheziționați, arestați și chiar uh, omorâți. E vorba despre o măsură care aparent apără viața, pentru că sunt condamnați uh, traficanții, însă este o măsură care în același timp este utilizată în scopuri de represiune, violență și moarte. Am uh, făcut această călătorie în uh, 1995 și am uh, plecat uh, după trei luni pentru că nu voiam să lucrez într-o țară care încălca într-un mod atât de flagrant drepturile omului. Am plecat după ce am uh, văzut la televizor imagini ale unei execuții uh, pentru că trebuie să știți că în această țară trecătorii în locurile publice sunt obligați să asiste la imagini ale execuțiilor uh, capitale și execuția nu se face prin mijloace perfecționate ca în Statele Unite. Uh, nu sunt execuții care durează câteva secunde. Execuția se face printr-o lovitură de uh, sabie și uh, persoana respectivă nu moare imediat, ci după câteva minute, după ce uh, călăul a lovit uh, în mod repetat. Este o uzanță răspândită în țările din Orientul apropiat. Este pur și simplu uluitor ce se întâmplă, este strigător la cer. În cazul uh, respectiv era vorba despre un uh, homosexual uh, filipinez a fost executat în 1995, după cum spuneam, și a fost executat în urma unei erori judiciare. Nu știu dacă autoritățile saudiene erau la curent a fost uh, descoperită o femeie ucisă. Femeia respectivă lucra cu acest uh, filipinez și autoritățile filipine, uh, saudiene l-au acuzat de uciderea acestei femei. Filipinezul și-a citat drept martor prietenul pentru că era cu el în momentul în care a fost uh, ucisă femeia și prietenul lui a fost închis pentru homosexualitate. A fost închis într-o celulă de 1 metru pe 1,5 metru. Când discutăm despre pedapsa capitală, poziția noastră trebuie să fie mult mai radicală. Europa Europa a adoptat o poziție fermă față de pedepsa cu moartea și nu putem să facem concesii. Am abandonat uh, o serie de principii care erau esențiale pentru noi și uh, cred că este important să luptăm împotriva măsurilor uh, care sunt împotriva minorităților sexuale, minorităților religioase, opozanților politice opozanților politici. Opozanții politici sunt acuzați de homosexualitate, după care sunt uh, executați. La fel, unii sunt acuzați de trafic de droguri și sunt uh, executați. Aceste practici sunt foarte răspândite în dictaturi și cred că poziția noastră trebuie să fie fermă, trebuie să fie hotărâtă Trebuie să ținem uh, cont de faptul că există uh, țări care aplică pedepsa cu moartea, sunt mari producătoare de petrol, însă nu se vorbește niciodată despre aceste țări. E ca și cum uh, unii s-ar fi înțeles ca să îi acopere, pentru că se spune că e vorba despre țări arabe, țări moderate și atunci nu vrem să le arătăm cu degetul. Și cred că mai există și un alt aspect care ar trebui evocat deseori și care privește aceste țări și anume că cei care sunt condamnați sunt cetățenii străini expatriații, ca de exemplu indienii, filipinezii, pakistanezii, care practic sunt noi sclavi în unele regiuni din uh, țările din Golf. De multe ori ei când ajung în aceste țări uh, uh, uh, își pierd complet identitatea pentru că li se confiscă pașapoartele și sunt exploatați de către angajatorii locali, așa numiții sponsori care i-au ajutat să vină acolo. Deci trebuie să ne gândim și la aceste persoane, și la aceste victime, și la ce se întâmplă în aceste țări pentru că uh, e o cultură violentă, chiar dacă nu este exclusiv o, o a violenței. Vă mulțumim, domnule Croceta. Evident că trebuie să dăm mult mai multă atenție uh, țărilor din Orientul Mijlociu și din Golf, unde se înregistrează nenumărate cazuri de violare a drepturilor omului, inclusiv aplicarea pedepsei cu moartea. Înainte de a da cuvântul altor colegi, vreau să dau uh, posibilitatea invitațiilor noștri să răspundă. Și dacă cu experiența dumneavoastră de avocat puteți să vă limitați la două trei minute, v-am fi recunoscător, pentru că apoi, cu ocazia conferinței de presă, veți putea să vorbiți mai mult. Domnul Clive Stryford. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, s-a vorbit despre niște lucruri foarte interesante. De exemplu, în ce privește cooperarea între diferitele țări, nu e vorba numai despre Uniunea Europeană. Mexicanii ne, ne ajută foarte mult chiar și cu cetățenii britanici care așteaptă să fie um, executați. Deci e vorba despre o cooperare între toate țările. Și domnule, dacă am înțeles eu bine, ce spuneți dumneavoastră este exact ceea ce spun și eu. Mexicanii îi ajută pe cei care au fost condamnați la pedeapsa capitală în Statele Unite ale Americii. În ce privește drogurile și traficantul cu droguri, noi am reprezentat o cetățeană britanică în Laos și dumnealor, mă scuzați, autoritățile din Laos au semnat convenția pentru lupta împotriva traficului cu droguri și atunci aplică pedepsele cele mai aspre în cazul în care ești bănuit de trafic de droguri. și noi am încercat să dăm de înțeles uh, autorităților din Laos că uh, Convenția ONU de um, luptă împotriva drogurilor nu poate fi interpretată ca fiind uh, o obligație de a aplica pedeapsa cu moartea. Acum, reprim împreună cu colegii noștri de la Coaliția Mondială și din altă parte, încercăm să ducem Uh, și o um, luptă pentru a nu se mai aplica în mod uh, uh, sistematic pedeapsa cu moarte atunci când e vorba despre um, crime legate de droguri. Dar vrem să ne asigurăm că avem suficient de multe tentacule, ca să spun așa, ca să putem să fim influenți. Apoi, un alt aspect care, despre care se va vorbi mult în, în următoarele săptămâni este aceste execuții cu uh, substanțe high-tech, pentru că uh, s-ar putea să se uh, voteze noi legi în unele state americane care să interzică părților uh, europene să se implice în tot acest proces legat de noi metode de uh, execuție. Dar oricum va trebui să fim foarte vigilenți și să vedem cum putem să implementăm în continuare măsuri de ajutare a victimelor. Da, spune doamna președintă, cred că un asemenea, o asemenea substanță poate fi mai degrabă categorisită ca fiind instrument de tortură, pentru că există legislație în Europa care spune că folosirea unei asemenea substanțe uh, constituie o tortură, ori tortura este interzisă. Următorul vorbitor. Da, apropo de droguri și de pedeapsa cu moartea, există două abordări diferite. Anumite țări, în special în Asia și în lumea arabă, condamnă și execută persoane numai dacă ele s-au aflat în posesia drogurilor și și dacă au fost uh, uh, găsiți vinovați de trafic de droguri și pentru ei este un subiect grav și în ultimii ani uh, a crescut numărul acestor sentințe. E vorba de altfel de țări care sunt destinații turistice, care au semnat acorduri comerciale cu Europa și atunci ar trebui să ne gândim cum putem să um, ne ocupăm de această situație la nivel european. Cea de-a doua tendință pe care am uh, evocat-o în cadrul luptei împotriva traficului de droguri, o luptă cât se poate de uh, legitimă, se observă faptul că anumite țări care acum nu mai au pedeapsa cu moartea sau nu o mai folosesc vor să o reintroducă pentru a-și uh, îmbogăți arsenalul de instrumente care să le permită să lupte mai bine împotriva traficului de droguri. Și aici nu e vorba numai despre Asia sau lumea arabă, ci și de țări din America Centrală, uh, America Latină și de Sud. Vă mulțumesc. Președinta. Acum așa vrea să dau cuvântul domnului Tilemans mai întâi și apoi doamnei Arno. Mulțumesc, doamnă președintă. Acum am să vorbesc numai în franceză. Foarte bine dacă vorbiți în franceză. Pentru că va fi și mai clar și pentru că interpreții dumneavoastră sunt de bună calitate, spune oratorul. Acum, apropo de acest proiect, acest program pentru a consolida uh, cooperarea între reprezentanțele consulare ale statelor membre și cred că doamna Arnova va avea multe de spus în acest domeniu pentru că e vorba despre un capitol care era foarte, se, nu se bucura atât de multă coordonare ca alte capitole din uh, politica comunitară. Și datorită tratatului de la Lisabona avem oportunitatea de a analiza ce putem face uh, nou în acest uh, domeniu. Oricum, va trebui tot timpul să ținem cont de uh, um, atitudinea uh, anumitor state membre, uh, sensibilitățile lor, pentru că uh, întotdeauna vor ține să-și apere uh, singuri uh, cetățenii. Însă este evident că e indispensabil să um, consolidăm politica europeană în acest domeniu. În ce privește acele regrese pe care le-a evocat doamna uh, Veronique de Chezer, mai ales în ce privește Japonia, cred că trebuie să pledăm pentru ratificarea celui de-al doilea protocol facultativ la Pactul Internațional asupra drepturilor civile și politice, căci în acest al doilea protocol se prevede abolirea pedepsei cu moartea. Iată, acesta este un instrument al Organizației Națiunilor Unite și ați putea să folosiți acest protocol, am putea să folosim acest protocol pentru a uh, avea o bază juridică pentru acțiunea Uniunii Europene. Mai multe țări, dintre care Belgia, de exemplu, a militat mult pentru ratificarea acestui protocol și, între paranteze fiind spus, uh, autorul acestui protocol este un belgian. În cad, mm, poziția mea de președinte al COHOM, aș vrea să spun că cu ocazia sesiunii din această toamnă, credem că grupul nostru va putea să sprijine uh, și um, acțiunea noastră va da roade pentru a incita cât mai multe țări să ratifice acest uh, protocol uh, facultativ. Acum, despre relația uh, dintre pedepsa cu moartea și uh, traficul de droguri. Cineva a spus uh, că este ridicol și sunt de acord. E ridicol să te folosești de tratatele internaționale și să le interpretezi spunând că uh, asta legalizează pedeapsa cu moartea. E, și tocmai din cauza aceasta s-a redactat cel de-al doilea protocol. A face o asemenea interpretare a Convenției ONU este un abuz și este uh, ridicol. Vă mulțumesc și acum uh, cred că doamna Arno se va descurca foarte bine în răspunsurile dumneai. Președinta, mulțumim și felicitări Belgiei pentru că a redactat acest al doilea protocol facultativ. Doamna Arno, acum. Mulțumesc, doamna președintă. Mai întâi vreau să răspund uh, întrebării doamnei Veronic de Keizer pentru a ști dacă am putea să avem în acordurile semnate cu țările terțe o precondiție în ce privește abolirea pedepsei cu moartea? Între... Răspunsul este nu, pentru că potrivit dreptului internațional, pedepsa cu moartea nu este ilegală. Ea este autorizată pentru pedepsele cele mai grave, cu excepția cazului în care o țară a ratificat cel de-al doilea protocol în majoritatea acordurilor există o clauză pentru respectarea drepturilor omului și se organizează dialoguri pe tema drepturilor omului. Și aceasta este portița deschisă pentru noi ca să incităm la abolirea pedepsei cu moartea sau la limitarea folosirii acesteia. Și, în general, exercitarea unor asemenea presiuni uh, a dat roade de exemplu, datorită dialogului, Togo și Filipine au putut să ia măsuri pozitive în această direcție. Apoi, în ce privește drogurile? Executările. Uh... Deci, atunci când sunt executate persoane din cauza um, traficului de droguri, uh, nu este legal, pentru că nu, uh, acest gen de uh, delict nu este considerat a fi unul foarte grav. Dar așa cum a spus și domnul Croceta, există probleme specifice cu anumite țări. Noi suntem în <coughs> relație cu Vietnamul, uh, Indonezia și Gambia. Acum, Așa cum a spus și doamna Gomez, eu cred că putem să facem mai multe lucruri. Mă gândesc mai întâi la programul de la Stockholm, programul european în uh, domeniul libertății, securității și a justiției. Există în acest program un angajament pentru a evalua impactul uh, um, acțiunilor externe în domeniu asupra drepturilor omului. Deci atunci când vrem să aplicăm acest program uh, în afara granițelor Uniunii Europene, trebuie să analizăm în amonte impactul unor asemenea acțiuni. Și credem că lupta împotriva traficului de droguri s-ar integra în uh, această categorie de măsuri aplicate extern din uh, domeniul JAI. Aș vrea să vă vorbesc în plus despre un proiect care este în curs de derulare și făcut în colaborare cu Asociația pentru uh, reducerea um, suferinței Există ghidul de altfel la intrarea în sală și o să puteți să, să citiți și să vedeți exact uh, cu ce ne ocupăm, în ce constă acest proiect cu, uh, în colaborare cu această asociație. Mâine la Viena am să particip la o conferință organizată de OCDE și care abordează și această chestiune și cred că am să pot să vorbesc despre uh, um, audierea de astăzi, mâine acolo la Viena și despre programul nostru în asociere cu uh, International Harm Reduction. Mulțumesc, spune președinte. Aș dori să ca acum uh, să se prezinte și invitatul nostru reprezentant uh, pentru drepturile omului. Am început discuțiile cu Comisia Europeană privind uh, rezultatele rap raportului nostru. Răspunsul a fost unul pozitiv. Am, uh, mi-am dat seama că foarte multe programe de control a drogului sunt măsurate numai în uh, termen de câte persoane sunt arestate și câte kilograme sunt uh, confiscate. Dar când discutăm despre pedeapsa capitală, atunci succesul acestor programe este unul care nu mai este atât de vizibil și ne îngrijorează acest fapt. Programele implementate de ONU sunt deseori pentru droguri și crime asociate dar ar trebui să ținem seama și de pedeapsa capitală atât când vine vorba de implementarea legilor privind drogurile, cât și uh, privind durata proiectelor implementate în acest sens. De asemenea, statele donatoare și instituțiile donatoare, precum Uniunea Europeană, trebuie să țină seama de drepturile omului în avans sau cel puțin atunci când oferă sprijin anumitor programe. Cam acestea au fost rezultatele raportului și, desigur, uh, dezbaterea continuă. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această prezentare ad hoc în ceea ce vește activitatea dumneavoastră și legătura cu pedeapsa capitală. În concluzie, putem să spunem că în cele din urmă am avut un atelier de lucru privind abolirea pedepsei cu moartea și eforturile comune în acest sens. Sper ca totul să se transforme în rezultate concrete. Vom lua notă de propunerile făcute de oaspeții noștri, de colegii noștri și de reprezentanții uh, societății civile și ai Uniunii instituții europene, Instituții europene. Aș dori să închei acum această dezbatere și menționez încă o dată ceea ce a spus domnul Clive Stafford Smith, vom ține seama în special de ceea ce poate face Uniunea Europeană pentru a scoate cetățenii europeni uh, de pe culoarele morții uh, într-o conferință de presă uh, de la ora 13. Propun acum ca până la 12.30 să dezbatem împreună cu delegația din Iran, subiectul ales și la 11.30 să revenim la unul din subiectele principale de pe ordinea de zi și anume avizul subcomisiei noastre privind regulamentul Frontex. Are o dimensiune privind drepturile omului consistentă. Îi urez bun venit domnului Mohamed Mostafai, avocatul doamnei Sakineh uh, Mohamadi Ashtiani. Nu cred că are sens să mai explic cine este doamna Sakine Mohamadi Ashtiani. Vă reamintesc totuși că aceasta a fost condamnată la moarte prin lapidare uh, la 99 de biciuiri după un proces inechitabil purtat într-o limbă pe care ea nu a înțeles-o și în care ea nu a beneficiat de apărare decentă. Am avut o dezbatere în septembrie la plenară privind cazul acesteia. A fost dată o rezoluție pe care o găsiți în dosare. Reiau afirmațiile domnului Buzek și ale celor care au intervenit în dezbatere și care au subliniat faptul că ne îngrijorează situația și cazul doamnei Muhammad Ashtiani, care a devenit și mai gravă atunci când cazul ei a fost denunțat în masă. Avem informații contradictorii privind uh, deciziile ce se, ce se vor lua în ceea ce vește cazul ei. În urmă cu câteva zile am fost informați că doamna Sachine și uh, că, so, uh, că fiul doamnei Sachine și că avocatul au fost arestați. Mă adresez acum invitatului nostru, domnului Mostafa. Acesta este un activist un avocat care a apărat foarte, mulți, uh, foarte multe persoane ce riscau pedeapsa capitală, în special minori, Iranul fiind lider uh, la acest capitol, la condamnarea minorilor. Am dorit ca domnul Mostafai să prezinte din punct de vedere judiciar situația drepturilor omului din Iran, făcând comentarii în ceea ce privește puterea Uh, liderilor islamici uh, comparativ cu sistemul judiciar slab. Nu în ultimul rând, aș dori să uh, menționeze și situația în care familiile așa ziselor victime pot să solicite uh, pedeapsa capitală pentru părât. Doamna Șache este reprezentată delegației pentru Iran și va participa la discuție. Acum adresez domnului uh, Mostafei și îl rog să se refere la situația judiciară din Iran cu privire la codul penal și, uh, codul, și sistemul judiciar local. Aveți cuvântul. این فرصت رو به من دادید تا بتونم گوشه ای از موارد نقص حقوق بشر Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru a-mi fi acordat oportunitatea de a vorbi despre unele din problemele ce există în Iran în ceea ce privește drepturile omului, pentru ca astfel să subliniez situația mult mai bine. După cum știm cu toții, una dintre cele mai importante probleme de astăzi este cea redată de drepturile omului și de prioritizarea drepturilor omului peste tot în lume, în toate statele. Uh, al treilea mileniu, mileniul 3, este mileniul respectului față de drepturile omului. Lipsa acestui respect, lipsa libertății, lipsa securității, toate acestea sunt generate din uh, lipsa respectului față de drepturile omului și duc la dictaturi, terorism, fundamentalism. Din păcate, liderii islamici din Iran sunt cei care încalcă cel mai grav, cel mai flagrant drepturile omului. Discutăm despre execuții arbitrare, despre lapidare, despre execuții în masă, execuții politice, execuții ale minorilor, persoane sub 18 ani așadar, despre amputări ale membrelor. Vă dau un exemplu. Chiar ieri, în Mashhad, a fost amputată mâna unei persoane discutăm despre arestarea profesorilor, jurnaliștilor, activiștilor pentru drepturile omului, avocaților și a tuturor celor care sunt împotriva politicilor impuse de guvern. Toți cei care s-au exprimat împotriva alegerilor despre care au crezut că au fost fraudate au avut de suferit. Discutăm despre teroare difuză, presiuni psihologice și despre lipsa libertății sociale și politice are loc discriminare la adresa femeilor, discriminare împotriva minorităților religioase, rasiale. Din păcate, în Iran există sclavie la adresa femeilor și a copiilor. În continuare există tortură în Iran. Activiștii politici și sociali sunt mereu oprimați. Se încearcă subminarea progresului și subminarea cunoștințelor oamenilor. Uh, rețelele de satelit sunt uh, bruiate, uh, există cenzură pe internet și există o lipsă flagrantă de libertate în Iran. Acestea sunt doar câteva din multele probleme tragice ale Iranului care arată lipsa respectului față de drepturile omului în această țară. Este astăzi foarte important să trimitem un semnal și să arătăm că ne pasă de abolirea pedepsei capitale și trebuie să prioritizăm acest subiect. Nu trebuie să permitem statelor precum uh, Iranul să uzeze de diferite pretexte, de exemplu pretextul puterii, pentru a încălca drepturile fundamentale nu trebuie ca prin legea Sharia, prin parlamentul care este ales prin guvernul din Iran să se ajungă la uh, încălcarea drepturilor omului. Avem două probleme în Iran. Odată discutăm despre implementarea legilor și despre emiterea, desigur, legilor care sunt incompatibile cu drepturile omului fără doar și poate, statele occidentale au puterea de a pune piciorul în prag în fața celor care nu respectă drepturile omului. Puterile occidentale pot să joace un rol foarte important uh, în ceea ce privește propagarea drepturilor omului și cred că este de datoria acestora să pună capăt violării drepturilor omului. La urma urmei, este în interesul nostru al tuturor, inclusiv în interesul politic de a face asta. Am trăit într-un stat în care am fost veșnic martor la încălcări ale drepturilor omului. Nu doar statele occidentale, occidentale, ci toate statele care respectă drepturile omului trebuie să se coordoneze și să conlucreze pentru a ajuta victimele. Nu trebuie neglijată importanța acestei probleme. Nu în ultimul rând menționez faptul că drepturile omului sunt mult mai importante decât chestiunea uh, programului nuclear iranian. Eu consider că dacă un stat calcă în picioare drepturile propriului popor, atunci acest lucru înseamnă că nu respectă nici de cum uh, drepturile altor popoare, ale altor state. Și ce se întâmplă dacă, Doamne ferește, acest stat începe să facă uz de puterea sa militară? Atunci este foarte clar că se va recurge la crime împotriva umanității peste tot în lume. Și atunci eu cred că trebuie să începem prin respectarea drepturilor omului. Eu cred că această problemă este strâns legată de cea nucleară și eu cred că ar trebui să fie un punct prioritar pe agenda oricărui stat. Cred că statele occidentale trebuie să intervină astfel încât să ajute poporul iranian să aibă în sfârșit acces la internet. Poporul iranian are nevoie de ajutor astfel încât să fie sensibilizat în ceea ce privește chestiunea bruierii sateliților, de exemplu. Activiștii din închisori au nevoie de dumneavoastră. Eu sunt un dizident iranian și în calitate de dizident vă rog să îi ajutați pe iranienii care cer azil în statele dumneavoastră. Sunt persoane care nu au libertate în propria lor țară și pleacă din această țară cerând ajutor altundeva. Vă rog să îi ajutați pe aceștia astfel încât să obțină azil și de asemenea vă rog să creați o misiune uh, de colectare de date, după cum a spus domnul Ahmadinejad la New York, că vrea o misiune de colectare de date în ceea ce privește uh, 11 septembrie, cred că și, și ceea ce s-a întâmplat acolo. E bine, cred că ar trebui la fel să existe o curte internațională care să analizeze crimele comise de Iran. Asta pentru că la final să beneficiem de sprijinul statelor islamice. S-a început un lobby în acest sens. Se știe ce a făcut Ahmadinejad în Liban. Înainte de a merge în Liban, acesta a acordat 450 de milioane de dolari guvernului limanez pentru a-și cumpăra sprijinul. Deci vă mulțumesc tuturor pentru, a, pentru ajutorul acordat în avans. Vă mulțumesc pentru declarația extrem de importantă, domnule Mostafai. Iată o mărturie importantă pentru faptul că avem nevoie de o misiune în Iran. O să revenim la acest subiect dacă va fi nevoie. Aș dori să dau acum cuvântul doamnei Șache și apoi doamnei Lochbiller. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, și îi mulțumesc și lui Mohamed pentru această declarație puternică care um, este în spiritul um, acestei comisii. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre ce ar putea să facă lumea pentru a-i ajuta pe iranieni. De curând, președintele Obama a luat uh, decizia de a um, Uh, milita pentru drepturile omului în Iran, aș vrea să vă întreb care este rolul Turciei în această privință, pentru că mulți uh, iranieni fug în Turcia. Uniunea Europeană are o relație constructivă cu Turcia și ar vrea să discute despre iranieni. Ați vorbit despre nevoia de a oferi azil uh, aveți poate exemple care au funcționat? Există un program în Uniunea Europeană care ar trebui să devină operațional? Este un program care acordă azil uh, iranienilor. În ceea ce privește solicitanții de azil și Turcia, aș vrea să vă întreb uh, dacă uh, știți uh, în ce măsură un, un altul comisariat al Națiunilor Uh, Unite pentru Refugiați uh, funcționează. Aș avea și alte întrebări, însă mă opresc aici pentru a da posibilitatea și altor colegi să se exprime. Mulțumesc! Astăzi are loc o întâlnire între reprezentanții secretariatului și Um, ICOR pentru a vedea cum se poate implementa raportul Parlamentului European. Doamna Lochbiller are cuvântul. Mulțumesc, aș vrea să mă limitez astăzi la pedepsa cu moartea. Cred că și alte chestiuni sunt relevante, dar nu vreau să le abordez aici. Din punctul meu de vedere, există un proiect de lege în Parlamentul iranian uh, din 2003 Uh, un proiect de lege pentru abolirea lapidării. Și uh, este un proiect pentru care au militat uh, mulți activiști. Însă acest proiect de lege este blocat. Aș vrea să știu dacă există șanse de a se obține adoptarea acestui proiect de lege. În ceea ce privește misiunea um, în Iran, ONU a lansat uh, invitații uh, la adresa numeroase persoane pentru a face vizite în Iran și nimeni nu a primit uh, permisiunea de a călători Uh, există o delegație care dorește să meargă în Iran și se condiționează uh, um, deplasarea acestei delegații de um, de um, abolirea pedepsei cu moartea în carul doamnei Aștiani, însă trebuie să fie o politică generală pentru, pentru că trebuie să fim serioși în privința uh, priorităților pentru care milităm în Parlament. Îl văd pe domnul Busini. Este bine că există Euronews în Farsi, începând cu sfârșitul lunii octombrie Nu pot uh, influența programul Euronews, dar cred că ar fi foarte util să se proiecteze filme documentare, clipuri uh, cu privire la pedepsa cu moartea, pentru că cred că în Iran uh, cunoștințele despre dezbaterea internațională nu sunt așa de bine răspândite. Mulțumesc, domnul Lockbull Bilder m-aș uh, bucura să îi dăm acum cuvântul domnului Busini dacă dorește să intervină. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, vă mulțumesc uh, pentru că m-ați uh, invitat și mulțumesc pentru cuvintele frumoase ale doamnele, doamnei Lockbuilder. Versiunea Euronews în uh, limba farsi uh, va demara peste câteva zile. Este un uh, pas foarte important înainte. Considerăm că este extrem de important să dăm posibilitatea audienței iraniene de a vedea ce se întâmplă în lume. Programele acestea vor uh, începe până la sfârșitul acestei luni sau la începutul lunii noiembrie. Trebuie să subliniem două lucruri. În primul rând, nu este vorba despre un uh, canal nou, e vorba despre versiunea actuală a Euronews în limba farsi, care se adaugă setului de limbi care include araba, rusa și turca, de exemplu. A doua observație. Vrem să ajungem să ne adresăm uh, comunităților care vorbesc farsi în întreaga lume. Multe locuiesc în Iran, însă să nu uităm că există și țări vecine în care locuiesc numeroase comunități vorbitoare de limba farsi. Există o diasporă în întreaga lume și sperăm că ne vom putea adresa tuturor pentru că Euronews are uh, o rețea de sateliți care ne permite acest lucru. Cât privește celelalte puncte, trebuie să mă scuz uh, că am ajuns cu întârziere, însă am ascultat cu atenție uh, cele spuse de domnul Mostafai. În primul rând, încercăm să folosim toate canalele diplomatice pe care le avem la dispoziție pentru a transmite autorităților iraniene preocupările noastre cu privire la situația drepturilor omului în această țară și pentru a le vorbi despre faptul că autoritățile iraniene trebuie să-și Uh, respecte obligațiile internaționale. Au semnat și ratificat mai multe convenții internaționale cu privire la protejarea drepturilor omului, libertățile fundamentale, uh, drepturile civile și politice. Este extrem de important, amintindu-le de aceste obligații, nu vrem să ne amestecăm în treburile interne ale autorităților iraniene. Le amintim acest uh, lucru, deoarece iranienii au semnat în mod liber aceste convenții și, după părerea noastră, este corect să le cerem să respecte aceste obligații internaționale. Aș vrea să amintesc uh, mai multe declarații ale înaltei reprezentante Catherine Ashton. Este vorba de, de circa 10 declarații. Am uh, avut mai multe demersuri în Teheran sau la Bruxelles demersuri de a purta discuții fructoase cu autoritățile iraniene cu privire la cazuri individuale și cu privire la situația generală. Și un ultim punct. Toate aceste referințe la internet, televiziunea prin satelit, comunicațiile mobile, există un proces de reflexie între uh, Consiliu, statele membre și experți uh, din partea companiilor uh, private și sperăm că în urma acestor discuții vom putea face în, acest, în, acest, în așa fel încât intervenția noastră să fie mai eficientă. Mulțumesc pentru intervenție, domnule Busini. Serviciul de presă al Parlamentului ar putea să discute despre Euronews ar putea să discute cu Euronews despre cum uh, s-ar putea promova drepturile omului în uh, programele în limba farsi. Și aș vrea să îi uh, spun domnului Busini că va primi o întrebare scrisă din partea domnului Șachi și din partea mea cu privire la ce se poate face în privința uh, Uh, standardelor de telecomunicații și în privința riscului de a exporta tehnologii care, uh, pe care sunt folosite de autorități pentru a controla uh, cetățenii. Ultimul vorbitor este vicepreședintele, domnul Țenche. Jeżeli można, to chciałem podzielić się refleksją pewną, a potem... Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră aici. Aș vrea să fac câteva reflexii și apoi să uh, uh, pun niște întrebări. Iranul este o țară în care drepturile omului sunt violate pe scară largă. Și o fac într-un mod demonstrativ, de exemplu felul în care uh, uh, execută persoanele sau felul în care tratează oponenții și reprezentanții opoziției, mai ales uh, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat după ultimele alegeri legislative. Nu putem să facem comparație între Iran și Corea de Nord, care este totuși un stat complet izolat. În Iran, după Putem să spunem că la ocazia ultimelor alegeri uh, uh, prezidențiale au fost pentru prima oară mai mulți candidați din partea opoziției, deci era o rază de speranță în ce privește democrație, numai că din păcate am văzut care a fost rezultatul final. Cum puteți să evaluați uh, tendințele actuale? Atunci când analizez situația în profunzime, am sentimentul că ne uităm numai la ce se întâmplă acum, în prezent, dar poate ar fi bine să vedem pe termen lung cum pot evalua lucrurile în Iran, pentru că dumneavoastră cunoașteți mai bine această țară. Credeți că acum în Iran există o, o tendință a autorităților publice de a respecta drepturile omului? acum după această uh, mic cutremur reprezentat de alegerile prezidențiale sau din potrivă acestea au devenit mai uh, nemiloase. Deci, încă o dată, cred că ar trebui să ținem cont nu numai de prezent, ci și de uh, felul în care autoritățile publice vor reacționa pe termen lung și de felul în care își vor corecționa atitudinea. Mulțumesc, doamna președintă. Îl invit pe uh, domnul Sachinec să răspundă la uh, întrebările care au fost adresate. Încă o dată, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că vă preocupați de ce se întâmplă în Iran. Și vreau să adresez mulțumiri celor care au avut câte ceva de spus despre Iran. Știți că după organizarea ultimelor alegeri, atunci când s-au comunicat rezultatele, mii și mii de oameni, milioane practic de persoane au coborât în stradă pentru a protesta împotriva rezultatelor oficiale. În Iran, din cauza resurselor naționale, din cauza petrolului, cei care controlează exploatarea acestor resurse au toată puterea. Practic, datorită veniturilor provenite din exploatarea resurselor, Iranul își poate permite să se armeze, să-și doteze trupele de menținere a ordinii. Deci, practic, bogăția țării este folosită pentru uh, forțele de reprimare polițienești. Pentru că guvernul are resurse suficiente pentru a cumpăra chiar și cele mai recente tehnologii și pentru a le folosi. Administrația Obama a arătat că autoritățile din Iran sunt printre mm, cei mai uh, crunți uh, um, călăi, sunt printre cele, uh, acele autorități care încalcă cel mai mult dreptul omului și e foarte bine că s-a făcut această condamnare publică. E adevărat că s-au făcut și pași pozitivi, pentru că Iranul a um, semnat și ratificat mai multe convenții internaționale, inclusiv uh, Convenția ONU a drepturilor omului sau pentru drepturile copilului, dar din păcate se continuă uh, uh, aplicarea pedepsei cu moartea pentru minori și se folosesc din ce în ce mai mult metodele de uh, um, um, oprimare violente. Anul trecut, foarte mulți autori de bloguri pe internet au fost uh, arestați și judecați. Și poate că Consiliul de Securitate ONU, în loc să impună sancțiuni economice care afectează poporul iranian, trebuie mai degrabă să aplice sancțiuni politice. Ar trebui ca apărătorii drepturilor omului din Iran să poată să se deplaseze în străinătate, unde să meargă să spună exact ce se întâmplă în țară, să participe la seminarii, la uh, conferințe. Nu ar trebui să se favorizeze numai uh, relațiile uh, comerciale. Căci din cauza acestora din urmă, drepturile omului sunt tot timpul neglijate. S-a spus de multe ori că nu e bine să te amesteci în treburile interne ale Iranului, dar acum să trăim într-o lume globalizată. Nu putem să stăm cu brațele încrucișate când vedem ce se întâmplă în anumite țări. Coreea de Nord, uh, China, uh, Iranul au nevoie de ajutor din extern. Cetățenii din aceste țări au nevoie de ajutor. Ar trebui să lăsăm deoparte interesele comerciale și atunci am putea să găsim soluții adecvate și mecanisme care să ne permite să promovăm drepturile omului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mustafei, mai ales și pentru faptul că ați acceptat să veniți să vorbiți cu noi. Și suntem convinși că Parlamentul European va păstra legătura cu dumneavoastră. Cred că trebuie să analizăm cu seriozitate această idee a interdicțiilor de călătorie. Căci sunt multe țările în care uh, violatorii drepturilor omului uh, uh au, în au în continuare libertatea de a călători, deși nu ar trebui să se bucure de ea. Timpul care ne-a mai rămas la dispoziție îl uh, afectăm dezbaterii despre regulamentul Frontex, și a avizului pe care trebuie să-l dea comisia noastră pentru AFET și în plus Comisia Libe trebuie să dea un aviz Votul final la Comisia AFET este programat pe 1 decembrie. Doamna Lobbiler este autoarea avizului nostru și vreau să vă reamintesc calendarul. Astăzi discutăm despre proiectul de aviz al doamnei Logbiller. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 27 octombrie la prânz. Apoi, pe 29 noiembrie vom avea un al doilea schimb de opinii și discuții despre amendamente. Și apoi pe 1 decembrie va avea loc votul la Comisia AFET. În sfârșit, Comisia Libe ar trebui să voteze pe 9 decembrie, aceasta fiind de asemenea competentă în fond împreună cu Comisia AFET. Nicolas Berger este prezent aici pentru a ne explica mai multe despre acest regulament. De asemenea, Stefan Kessler, care uh, reprezintă serviciul refugiaților iezuiți și doamna Madeline Garlic, care reprezintă uh, biroul uh, înaltului comisariat ONU pentru refugiați la Bruxelles. și domnul uh, Richard Ares Baumgartner va uh, vorbi în numele Frontex. Deci vreau întâi să o invit pe doamna Lockbiller să ne facă prezentarea sa. Mm, danke, Frau Vorsitzende. Ich habe ja eine Begründung geschrieben und Mulțumesc, doamnă președinte. Am scris uh, justificarea și am scris, am redactat și amendamentele. Nu o să le reiau pe fiecare în parte, ci o să vă ofer o prezentare de ansamblu. Noi, ca subcomisie pentru drepturile omului, ținem cont de conformitatea cu uh, respectarea acestora în ceea ce privește activitatea Frontex și uh, uh, activitatea Frontex. Este bine că în propunerea comisiei ce ne-a parvenit acum, pentru prima dată se face referire la faptul că Frontex uh, trebuie neapărat să-și îndeplinească activitatea ținând cont de drepturile fundamentale în mod obligatoriu. Aceasta este o evoluție pozitivă. După cum știți, și în afara cadrului parlamentar, uh, imaginile înfiorătoare uh, ce se petrec la granițele externe ale Uniunii Europene sunt cât se poate de vii în mintea noastră. Nu toate pot fi puse în cârca Frontex, pentru că există diferite sisteme de securitate frontieră, însă cu siguranță trebuie ca totul să fie privit într-o imagine de ansamblu referitoare la politica de migrație și la uh, politica de acordare de azil uh, uh din Uniunea Europeană. Acum însă ne referim strict la Frontex. Dezbaterile pe care le-am purtat până acum și uh, la care am fost chiar și în Varșovia, la o delegație libe, au generat foarte multe discuții, foarte multe conflicte care nu neapărat se referă la drepturile omului. De exemplu, câte, ce, ce influență au uh, uh autoritățile naționale cu, prin comparație cu Frontex, unde se va plasa sau puțin Frontex pe viitor. Vom avea o singură, un singur sistem unitar de securitate a frontierelor, uh, ce sume va investi Uniunea Europeană în acest sens și așa mai departe. Deci acum Frontex, prin noul regulament, uh, va, va beneficia de resurse mult mai multe. Trebuie să vedem dacă acestea vor ajunge sau nu. Uh, referitor la raportul nostru, acesta se referă strict la drepturile omului și în Varșovia mi-am permis să spun că este nevoie de mai multă transparență și mai multă transparență a reglementărilor. Avem acum această audiere și am spus că ar fi foarte frumos dacă ar veni cineva de la Frontex. În propunerea noastră uh, se stipulează obligativitatea raportării din partea Frontex în ceea ce privește implementarea în conformitate cu drepturile omului a activității Frontex. În justificarea mea așadar, iată despre ce este vorba. Fac trimitere încă o dată la, la faptul că este important că Comisia a spus că toți comisarii trebuie să verifice că activitățile sunt întreprinse conforme cu drepturile omului. Avem un nou tratat, tratatul de la Lisabona, care stabilește un nou cadru juridic. Și, desigur, este foarte clar că și prerogativele Parlamentului European se modifică se modifică în sensul extinderii acestora și, evident, trebuie să vedem cum anume uh, vom uh, trata acest aspect. În ceea ce privește mandatul Frontex, dass wir äh, prüfen, ob wenn jetzt Frontex die Trebuie să verificăm dacă uh, Frontex, având mandatul extins, ține seama de obligațiile ce are ca agenție europeană și de respectarea drepturilor omului în orice activitate întreprinsă. Acesta este conceptul care stă la baza tuturor afirmațiilor din acest aviz. Nu trebuie să privim totul în termen general, ci trebuie să vedem concret dacă drepturile omului sunt garantate, protejate și promovate. Despre asta este de fapt vorba în esență. Um, Din capul locului vă spun încă un lucru și anume că am Există câteva chestiuni extrem de problematice în ceea ce privește dreptul popoarelor. Trebuie să vedem uh, ce bază juridică ne stă la dispoziție acum. Am avut o audiere la Verzi cu reprezentanții Comisiei și cu consilieri juridici care nu au putut să ne ofere un răspuns concret. În avizul nostru am făcut trimite la faptul că eu consider că aici Comisia Libe trebuie să fie competentă în fond și trebuie să ține seama de acordarea unui răspuns la această chestiune extrem de spinoasă. Salutăm, în primul rând, propunerile Comisiei. Însă, concret, venim cu solicitări pentru ca pe viitor Comisia să se exprime mult mai clar în ceea ce privește activitatea conformă cu drepturile omului. Pe de o parte, este vorba despre evaluarea activității agenției Frontex Parlamentul a solicitat asta și în 2008. S-a discutat atunci despre o evaluare independentă, însă nu a existat nicio reacție. Cred că acum trebuie să stipulăm în mod obligatoriu evaluarea relevantă și independentă. Discutăm despre evaluarea uh, un, precum uh, instrumentul pentru refugiați al ONU, precum și agenția în sine. Uh, dar și evaluarea ONG-urilor care au foarte mult, care dispun de foarte mult know-how. Evaluările se fac din 5 în 5 ani. Eu însă propun ca într-o primă etapă să avem evaluări anuale, pentru că dacă este să avem un raport anual de activitate Frontex, atunci poate că putem să solicităm și o evaluare mai deasă. Solicit de asemenea ca evaluarea să nu se refere doar la drepturile omului, ci să precizăm mult mai clar că evaluarea trebuie să refere uh, și la modul în care carta a fost respectată. Deci, în termeni concreți, ce s-a făcut. Avem nevoie și un sistem independent de monitorizare și evaluare referitor la întrunirea obligațiilor. Trebuie să vedem nu doar dacă obiectivele au fost urmate în teorie, ci și dacă au fost uh, urmate și atinse în practică. Este de aceea important, uh, important faptul că se extinde colaborarea cu un altul comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați pentru a permite ICNUR să participe la pregătirea tuturor misiunilor comune, asta în special în ceea ce privește misiunile care au un caracter uh, Uh, către azilul politic. Trebuie să existe raportori, raportări în ceea ce privește incidentele, deci raportări incidentale, dar și în cazul acestora trebuie să vedem cum anume vom proceda astfel încât să acționăm la nivel durabil, să vedem cine este responsabil uh, și cine a, uh, a încălcat drepturile omului, care au fost victimele. O altă propunere se referă la pregătirea profesională constantă a lucrătorilor Frontex. Discutăm și despre colaborarea cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale, dar și despre colaborarea cu organizațiile societății civile. Toate acestea trebuie să fie implicate în programele de formare profesională. Cred că ar trebui să implicăm și un grup de experți la care să facă apel Frontex la nevoie. Este vorba despre experți care tratează dreptul internațional, inclusiv dreptul de azil și tot ceea ce ține de acesta. Este vorba și despre persoane care țin seama în special de situația acelor care au nevoie de uh, azil special, persoane în situații speciale. Astfel, este, asta, aceasta este o modalitate prin care activitatea Frontex poate să fie extinsă. Aș putea să intru în detalii în ceea ce privește experții, dar nu aș, o să fac asta. Mulțumesc la final tuturor celor care au uh, participat la elaborarea acestui aviz. Mulțumesc tuturor experților care mi-au pus la dispoziție cunoștințele lor. Nu am primit feedback de la LIBE deocamdată. Nu știu cum uh, vor fi primite amendamentele noastre, dar cred că există unanimitate în ceea ce privește obligativitatea de a informa Parlamentul, de a acorda informații relevante într-o manieră mult mai eficientă și cuprinzătoare. Deci la acest subiect există acord. A existat o dezbatere în ceea ce prive, între LIBE și uh, Oficiul pentru Protecția Datelor la nivel european. Nu cunosc rezultatul acestei dezbateri, dar știu că suntem cu toții de părere că Frontex trebuie să aibă o politică a protecției datelor. La Varșovia s-a abordat acest subiect și s-a discutat despre uh, protecția datelor acelor persoane care sunt returnate și uh, mi s-a spus că nu sunt transmise informațiile mai departe, însă, desigur, atâta timp cât nu există un instrument de verificare a acestor lucruri, este mai dificil pentru eurodeputat să verifice dacă s-a, activa, s-a acționat în conformitate cu drepturile omului. Din partea mea, deocamdată, atât. Uh, Mulțumesc foarte mult uh, doamnei Lochbilder ea a îmbunătățit uh, propunerea pentru a integra mai bine aspectele legate de drepturile omului în acest regulament. Aș vrea să întreb dacă raportorul din umbră al partidului PP ar dori să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi face o deosebită plăcere să particip la lucrările subcomisiei pentru drepturile omului. Eu sunt în comisia AFET și reprezint o țară, Grecia, care reprezintă un punct de acces în Uniunea Europeană. În 2010, în primul trimestru, 90% dintre persoanele care încercau să intre în Uniunea Europeană treceau prin Grecia. Mă aflu aici pentru a discuta despre Frontex. Avem astăzi un prim schimb de opinii foarte util. Obiectivul nostru comun este de a avea o agenție Frontex care funcționează și care respectă drepturile omului. Propunerea de regulament care a fost prezentată de comisie merge în acest sens. Propunerea aceasta subliniază că trebuie să există o mai bună pregătire și mai bună executare a misiunilor Frontex fără a denatura Frontex printr-un mecanism arbitrar de represiune sau uh, mecanism uh, polițienest polițienesc. Propunerea de regulament a Comisiei ajunge la un echilibru bun, un echilibru delicat între eficacitate și justiție, sensibilitatea umană. În avizul nostru, trebuie să păstrăm acest echilibru fragil care a fost atât de greu de înțeles de, de atins. În propunerea de aviz au fost incluse multe elemente pozitive și o felicit pe colegă pentru munca făcută. În același timp, trebuie să spun că, în anumite cazuri, propunerea riscă să perturbe acest echilibru delicat despre care v-am vorbit. Este vorba despre cazul în care se dorește ca Frontex să nu se ocupe de ceea ce ține de competențele sale, problema azilului, de exemplu. De asemenea, există anumite propuneri care duc la supraîncărcarea procedurilor de control și evaluare. Pentru că propunerea colegului nostru merge uneori mai departe decât prevede regulamentul. Nu trebuie să ignorăm aspectul pozitiv al acestui regulament. În propunerea Comisiei se precizează carul juridic al Frontex, se precizează misiunile, uh, se face ca pregătirea să fie obligatorie, se vorbește despre transparență, despre proceduri de evaluare sistematice și se vorbește despre un cod deontologic pentru cazurile de repatriere. Am ajuns, deci, la acest echilibru despre care vă, vorbim, vă vorbeam și suntem gata să vorbim despre această propunere suntem gata să colaborăm, însă trebuie să ținem cont de problemele pe care le-am menționat. Nu vreau să amân discuția cu privire la regulamentul Frotex, însă aș vrea să vă spun care sunt problemele care ne îngrijorează. Cred că în cadrul cooperării dintre Frontex și statele membre trebuie să se stopeze uh, anumite procese între Frontex și statele respective. Există o nevoie de consultare, de dialog, de codecizie între Frontex și țările membre, țările de primire. Atunci când vrem uh, să participe alte state membre la operațiune Frontex. Vrem să vedem în ce măsură putem să evaluăm structurile, resursele, de care dispun statele mele, membre pentru controlul frontierelor. Frontex exercită un control în ceea ce privește suveranitatea națională. Este o chestiune foarte sensibilă pe plan politic și ar trebui să o abordăm. Cred de asemenea că în proiectul de regulament al Comisiei chestiunea um, chestiunea um, agențiilor de frontieră nu este precisă și aș vrea să uh, am uh, uh, să dispun de clarificări. Felicitări raportorului care îi revine o misiune dură și anume de a uh, finaliza această procedură. Mulțumesc domnul Cumuțacos pentru PPE și mă adresez acum invitațiilor pe care îi rog să intervină. Uh, Aș vrea să vă rog să fiți conciși și să nu depășiți 7-8 minute, în așa fel încât să poată reacționa raportorul nostru. Reprezentantul Amnesty. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ne dați ocazia de a prezenta acest regulament. Vorbesc în numele Amnesty International și în numele uh, Agenției pentru Refugiați. Dați-mi voie să încep prin a mulțumi uh, raportorului. Proiectul de raport uh, merge în direcția cea bună, include majoritatea punctelor pe care aș vrea să le menționez și eu astăzi. Există trei elemente foarte pozitive în această propunere. Clarificarea cadrului juridic, propunerea confirmă faptul că activitățile Frontex uh, sunt uh, uh, sub incidența codului Schengen, codului frontierelor. Acest cod stipulează um, comportamentul nediscriminatoriu și respectarea drepturilor omului. Există de asemenea garanții pentru returnarea comună. Se uh, cere ca returnarea să fie făcută în mod uman și de asemenea se solicită formarea uh, persoanelor care asigură controlul la granițe. Avem o serie de uh, preocupări importante. În primul rând, cadrul legislativ nu este clar în privința a ceea ce ar trebui să facă statele membre uh, pentru a um, se conforma cerințelor din proiect. Trebuie să se identifice persoanele care au nevoie de protecție și persoanele vulnerabile și trebuie să se acorde asistență medicală. Recomandăm măsuri concrete care să fie incluse în propunere, pentru că altfel uh, totul rămâne la nivel de vorbe goale. Competențele Frontex sunt extinse, însă responsabilitatea rămâne foarte slabă. Nu se reflectă creșterea rolului Parlamentului. Parlamentul nu uh, este pus în situația în care să fie mai bine informat pentru a-și exercita uh, rolul de monitorizare. Apoi, societatea civilă sau observatorii independenți nu au un rol în uh, structura de conducere a Frontex. Nu există consultări cu privire la programul de lucru. Avem um, o asistăm la uh, o, o cultură a secretului și la o lis, lis, lipsă de transparență. Nu se prevede un mecanism de raportare a incidentelor, însă nu este clar dacă acest lucru se aplică și drepturilor omului. Este imposibil să se uh, asigure că incidentele sunt uh, raportate. Și, în sfârșit, cooperarea cu țările terțe este de asemenea îmbunătățită, însă fără să se acorde garanții. Nu se iau măsuri precise pentru a asigura respectarea drepturilor. Și un ultim punct cu privire la garanțiile cu privire la returnările comune. Finanțarea este de 500, cu 500% mai mare față de cea precedentă, însă există în continuare lacune și sperăm că ele se vor remedia. Monitorii trebuie să aibă acces la toate eh, facilitățile relevante, trebuie să monitorizeze procesele, operațiunile comune apoi. Monitorii trebuie să um, monitorii trebuie să aibă uh, informații clare cu privire la rolul lor și trebuie să fie la curent cu prevederile legate de drepturile omului. Trebuie să știe ce se întâmplă dacă un raport este negativ, trebuie să poată sista o decizie de returnare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Aș vrea să-l invit pe domnul Kessler să ia cuvântul câteva minute. Vă mulțumesc, doamna președintă. Noi <clears throat> încercăm să apărăm refugiații peste tot în lume, noi iezuiții și din experiența noastră aș vrea să fac câteva observații asupra a ceea ce ne preocupă astăzi. Secretariatul m-a rugat să fiu succint și rapid, deci am să încerc să nu intru în prea multe detalii, dar aș vrea să mă opresc asupra câteva amănunte din raportul doamnei Logbiller. Vreau să subliniez faptul că Carta Drepturilor Omului, care face parte din dreptul comunitar, obligă toate agențiile, inclusiv Frontex, să respecte și să implementeze drepturile omului, inclusiv pe cele migranților. Și acest lucru este înscris în cadrul legal pentru agenții. Cred că în această dimineață am auzit multe despre motivele directe sau indirecte pentru care cineva își părăsește propria țară, începând de la popoarele autohtone sau colegul din Iran sau toți cei care au vorbit despre țările în care se aplică pedeapsa cu moartea. Și trebuie să fim deosebit de prudenți. să vedem cum îi tratăm pe cei care pleacă din țările lor de origine din cauza violării drepturilor lor fundamentale și trebuie să le acordăm protecția de care au nevoie. Doresc să vă atrag atenția asupra situației drepturilor omului din țări precum Algeria, Maroco sau Libia. Știm, pentru că lucrăm îndeaproape cu aceste țări, că există multe cazuri individuale care arată că chiar și țări, chiar și persoane care ar putea fi recunoscute drept refugiați de către Carta ONU uh, uh, sunt ținute în aceste țări în condiții absolut uh, inacceptabile și sunt blocate pentru că nu pot nici să plece spre uh, uh, țări democratice, spre Europa sau în altă parte, nici să se întoarcă în țara lor de origine. Este de aceea indispensabil să analizăm ce se întâmplă în aceste țări care sunt țări de tranzit pentru uh, uh, candidații la uh, azil și la statutul de refugiat. Uh, și acest lucru este cu atât mai important în cadrul activităților de returnare de care se va ocupa Frontex. Potrivit raportului Diller, atunci când se fac analizele de risc, respectarea drepturilor omului ar trebui să uh, fie o prioritate. Identificarea persoanelor care au nevoie de protecție este un aspect crucial al controlului frontierelor. Ar fi bine dacă ar exista niște experți care să întărească capacitățile agenției în acest domeniu. Este o sugestie doamnei Logbiller. Însă nu se înțelege clar ce înseamnă întărirea capacității, și anume în ce va consta efectiv munca acestor um, experți. De aceea vreau să spun că acești experți ar trebui să aibă același rol de consiliere precum uh, reprezentanța ai înaltului refugiat ONU, ai înaltului comisariat ONU pentru refugiați, mă scuzați. Să nu se mulțumească uh, să observe doar ce se întâmplă. Un alt amendament vorbește despre nevoile de comunicare uh, și despre azil. Dar noi ne-am dorit să nu se vorbească despre dreptul la azil politic, ci de dreptul la protecție internațională, pentru că acest concept uh, de protecție internațională este mai uh, holistic și uh, uh, include toate categoriile de persoane, nu numai cei care uh, cer un azil politic. Deci astfel se risipesc neînțelegerile. Și în caz în cazul în care există încălcări ale drepturilor omului, ar fi mai credibil dacă aș cere să se facă anchete și nu numai evaluări. Numai dacă se face o anchetă în urma unei denunțări, um, unei afirmații în legătură cu o încălcare a drepturilor omului, se poate găsi într-adevăr adevărul. Noi suntem de acord de asemenea cu celălalt amendament al doamnei Logbiller cu privire la monitorizarea independentă a uh, procedurilor de returnare. Dar ar trebui să se înțeleagă bine ce înseamnă independent, monitorizarea independentă, adică să fie făcută de persoane care sunt complet independente de Frontex sau nu. Sper că am fost suficient de succint și de rapid și să vă stau la dispoziție pentru clarificări. Mulțumim, domnule Kestler. Acum vreau să o rog pe doamna Madlin Garlic să ia cuvântul. Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În repetate rânduri, înaltul comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați a cerut ca la securitatea frontierelor să se identifice ca atare persoanele care solicită azil în conformitate cu drepturile omului. Potrivit tratatului, înaltul comisariat are un rol specific în ceea ce privește funcția de consultare cu statele membre. În ceea ce vește Frontex, care gestionează frontierele externe, uh, aceasta această agenție este direct vizată de candidații de azil. Deși Frontex nu are un mandat de protecție, activitatea acestei agenții trebuie să fie întreprinsă în concordanță cu drepturile fundamentale care sunt incluse în tratatul de la Lisabona și care includ azilul. Înaltul comisariat salută includerea în comunicarea Comisiei și în raportul doamnei Lochbiller o clauză privind uh, revizuirea Frontex în ceea ce privește protecția internațională și drepturile omului, o revizuire uh, anuală. Salutăm consolidarea cadrului juridic prin clarificarea faptului că Frontex trebuie să acționeze în concordanță cu drepturile internaționale privind libertățile fundamentale. Uh, de asemenea, este un pas important că se menționează drepturile fundamentale și caracterul obligatoriu al acestora. Însă, în altul comisariat consideră că marile provocări rămân următoarele. Implementarea concretă, respectul, respectarea obligațiilor privind protecția internațională și uh, acestea, trebuie menționat faptul că acestea pot fi garantate numai în cazul în care uh, există asistență 100% pentru cei care solicită azil. De aceea, ofițerii de frontieră trebuie să primească cunoștințele necesare, competențele necesare pentru a identifica ca atare persoanele care solicită azil. A primi persoane în Europa pentru azil reprezintă o parte din responsabilitățile ofițerilor de frontieră și de aceea înaltul comisariat recomandă ca pe lângă propunerile existente ce servesc la o mai bună definire a obligațiilor și a cadrului juridic, o referire adițională la ghiduri practice privitoare la identificarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională și de azil. Aceste ghiduri trebuie incluse în uh, planificarea Frontex. De asemenea, altul comisariat uh, se referă la standardele în ceea ce privește directivele maritime în contextul coordonării Frontex la nivel maritim. Recomandăm de asemenea ca codul de conduită și mecanismul independent de monitorizare care sunt prevăzute pentru operațiuni ar trebui să fie uh, Uh, aplicate la personalul Frontex și la toți cei care sunt implicați în acțiunile și misiunile comune. Mai multe amendamente din propunere țin uh, cont de capacitățile Frontex pentru ca această agenție să fie mai uh, în măsură să răspundă în situații de urgență. Înaltul comisar ia notă de aceste lucruri, dar sublinează totodată că Frontex nu ar trebui să împiedice, ci să faciliteze uh, statutul de observator al celor care, să, să, consilierea, mă scuzați, a celor care uh, solicită azil. În altul comisariat salută faptul că se menționează concret că drepturile fundamentale trebuie să fie incluse în trunchiul comun pentru pregătirea ofițerilor. Salutăm de asemenea și faptul că se face referire la cercul de experți, mai ales în ceea ce privește uh, drepturile omului, ca potențial partener. Sprijinim uh, faptul că dreptul de azil este menționat în mod foarte clar ca fiind una din obligațiile de, um, ofițerilor de frontieră, adică aceea de a ține seama de solicitanții de azil. În general, noi salutăm toate aceste prevederi și considerăm că violarea drepturilor omului și obligațiile de protecție internațională ar trebui să fie principiile care stau la baza operațiunilor comune Frontex. Salutăm de asemenea menționarea drepturilor omului și a protecției internaționale ca fiind obligatorii în uh, procedura de raportare incidentală. Unitățile de experți menționate de doamna Locpil ar putea să joace un rol critic aici. Nu în ultimul rând, am recomanda o prevedere adițională referitoare la care Statutul de azil poate fi evaluat independent, potrivit unor acorduri de cooperare sau potrivit unor aranjamente făcute ad hoc în funcție de operațiunile specifice. În ceea ce privește rolul Frontex în returnare, noi recunoaștem dreptul statelor membre de a returna persoanele care, după o examinare atentă, nu Uh, s-a constat că nu au nevoie de azil. Însă, returnarea poate să fie durabilă dacă este voluntară și dacă este implementată în așa fel încât să genereze o potențială reintegrare. Activitatea Frontex în operațiunile de returnare trebuie să țină cont de standardele minime din directiva pentru returnare, care ține seama de toate regulile pe care le implică acest proces. Președinte, întrerupe. Doamnă Gali, mi se spune că vorbiți mult prea repede pentru interpreți și, în al doilea rând, nici nu mai avem timp. Deci vă rog frumos să nu accelerați acum ritmul vorbirii. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Nu în ultimul rând, în altul comisariat consideră că este foarte importantă raportarea anuală a Frontex și că aceasta, aceste rapoarte ar trebui să fie făcute publice pentru ca toată lumea să poată urmări activitățile Frontex. Dorim să colaborăm în continuare cu Frontex de fiecare dată când uh, este cazul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Și eu cred că ar trebui să vorbesc mai lent. Foarte pe scurt dăm cuvântul comisiei acum. Domnul Nielsen este aici. Aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia de a participa la această dezbatere. Consolidarea um, aspectelor legate de drepturile omului în acest regulament a fost uh, esențială pentru comisie și mă bucur să aud uh, cuvintele pozitive legate de aceste aspecte ale propunerii. Aș vrea să vă vorbesc despre rolul Frontex. Statele membre aplică legislația europeană și Carta Drepturilor Fundamentale în fiecare zi când uh, controlează granițele Schengen. În fiecare an asistăm la 900 de milioane de trecere ale frontierei. Rolul Frontex uh, va rămâne destul de limitat. Frontex uh, nu poate fi implicat uh, tot timpul în aceste trecere ale frontierei. Trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că creșterea va fi limitată Vă amintesc că fie că Frontex este acolo sau nu, aceeași, uh, trebuie să se respecte cadrul juridic. Sunt uh, tentat uh, să folosesc expresia trebuie să respecte standardele în materie de drepturile omului, însă nu se poate vorbi despre negocieri și asta fie că Frontex este prezent, fie că nu. Frontex trebuie să-și asume responsabilitățile în calitate de autoritate publică și trebuie să-și asume răspunderea în ceea ce privește contribuirea la uh, respectarea drepturilor omului în acțiunile pe care le coordonează. coordonează. Însă nu trebuie să ducă la deresponsabilizarea uh, statelor uh, membre. Întrebarea este care este rolul Frontex. Am uh, hotărât ca Frontex să fie o agenție de coordonare. Nu poate deveni o uh, entitate care ia decizie. Deciziile rămân la latitudinea statelor membre. Respectăm același cadru legal, statele membre și Comisia sunt uh, responsabile de uh, respectarea legislației europene. Nu putem uh, să facem din Frontex un procuror sau un judecător al respectării prevederilor de către statele membre. Însă Frontex rămâne foarte important. Vrem ca raportarea incidentelor să, să se aplice și în cadrul uh, Um, și în cadrul uh, încălcărilor drepturilor omului există o jurisprudență pe care ne bazăm din acest punct de vedere. Frontex trebuie să poată încheia operațiunile în cazul abuzurilor la adresa drepturilor omului. Trebuie să se monitorizeze zborurile de returnare înainte de plecare, după plecare și uh, la bord Trebuie să existe informații în timpul întregii proceduri și trebuie să există un mecanism de, de raportare public. Frontex uh, prelucrează date personale pentru operațiune de returnare. Uh, ofițerul European pentru Protecția Datelor a considerat că această misiune este legală. Nu s-a adăugat un nou mandat pentru Frontex în propunere, însă uh, se va discuta despre acest lucru în discuție între instituții. În ceea ce privește azilul, trebuie să există o diviziune a muncii între Frontex și uh, noul birou de susținere a azilului. Întotdeauna a fost uh, punctul nostru de vedere, încă din 2008, că uh, statele membre trebuie să fie susținute atunci când uh, primesc uh, azilanți. În sfârșit, în ceea ce privește monitorizarea operațiunilor comune, participarea observatorilor la operațiunilor comune este prevăzută și trebuie să acopere organizații cum este înaltul uh, comisariat al Națiunilor uh, Unite pentru Refugiați. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul reprezentantului Frontex, Palm Baumgartner. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc frumos că dați ocazia agenției Frontex să se exprime în acest for. Nu am mare lucru de adăugat la ce a spus uh, colegul meu Nielsen de la comisie. Împărtășesc punctele sale de vedere. Vreau numai să vă spun cum ia uh, Frontex în considerare uh, respectarea drepturilor omului atunci când își desfășoară activitățile. Așa cum spune și raportul doamnei Logbiller, toate agențiile europene trebuie să respecte și să promoveze drepturile omului. Și uh, acest concept face parte din uh, um, codul, de control, in, codul integrat de control al frontierelor, cod pe care respectă Frontex. Frontex nu este o entitate politică. Toate aceste linii de orientare trebuie să fie incluse în uh, activitățile noastre de cooperare cu statele membre și cu statele terțe. Noi avem uh, activități de construire a capacității, de uh, activități duse în comun. Și nu suntem izolați, nu suntem uh, singuri, vrem uh, să uh, colaborăm tot timpul cu parteneri strategici precum Um, agențiile ONU și um, ONG-urile și ne luăm angajamentul de a, ne, um, de a dezvolta o strategie și de a o aplica în toate activitățile noastre de cooperare. Și apropo de lipsa de transparență și de uh, faptul că nu uh, se știe față de cine suntem răspunderi, pot să vă spun că Consiliul uh, uh, de Consiliere este entitatea care ar putea să uh, elaboreze și să monitorizeze apoi un plan de acțiune și să comunice rezultatele uh, statelor membre. Multe prevederi pentru respectarea drepturilor omului au fost introduse în programele noastre analizele de risc, care oricum sunt punctul de plecare a tuturor activităților noastre și aici am introdus uh, prevederi în ce privește uh, dreptul la protecția internațională și la azil. Colaborăm cu Comisariatul ONU pentru Refugiați, mai ales pentru a avea evalua în ce privește fluxurile de imigranți care ajung la frontierele europene și potrivit uh, programului de la Stockholm uh, co cooperăm și cu NEASON pentru programul nostru de um, acțiune. Președinta îi amintește oratorului că nu mai are decât un minut și jumătate la dispoziție, dar încerc să fiu succint. Planul operațional trebuie conformitate cu regulile internaționale, europene și naționale, pe lucru care include drepturile omului. Domnul uh, deputat grec am menționat uh, acele programe făcute în comun cu anumite state membre și noi nu putem să dictăm statelor membre ce operațiuni trebuie să facă, dar dacă dispunem de cooperarea lor, atunci nu putem decât să avem rezultate pozitive. Acum avem uh, o rețea de parteneriate cu universități astfel încât să asigurăm formarea tuturor uh, agenților uh, pe termen lung care se ocupă de controlul frontierelor și care uh, funcționează sub egida Frontex. Atunci când avem acțiuni dificile, trebuie să putem să dialogăm cu autoritățile de control ale frontierelor din țările terțe, dar Asta, bineînțeles, nu ne împiedică să insistăm asupra respectării drepturilor omului. Aș putea să răspund întrebărilor care au fost puse dacă aș avea mai mult timp la dispoziție. Vă mulțumesc încă o dată. Președinta, vă mulțumim pentru răspunsul și pentru această declarație. Acum îi dau cuvântul uh, vicepreședintelui nostru și apoi doamnei raportor Logbiller. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să urez bun venit uh, invitațiilor noștri și le mulțumesc pentru observații. Suntem uh, presați de timp, deși acest regulament este deosebit de important, precum și amendamentele. Și avizul subcomisiei noastre va fi de asemenea uh, primordial și sperăm că va fi uh, adoptat de Comisia AFET. Am citit propunerea de aviz făcută de doamna Lockbiller. Este foarte detaliată deja există 21 de amendamente. Am muncit din greu, doamna Lockbiller, și sunt de acord cu 90% dintre amendamentele dumneavoastră, nu 100%. Există două probleme majore, din punctul meu de vedere. Trebuie să răspundem la următoarele întrebări. În ce măsură trebuie să intervină Parlamentul European și uh, până unde putem să controlăm acțiunile unei agenții europene. În unele cazuri mergem prea departe și pot să vă dau un exemplu clasic. Așa cum se arată la amendamentul 20, cred că intențiile dumneavoastră sunt nobile. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar amendamentul merge prea departe. Eu nu cred că Parlamentul ar trebui să se ocupe de acordurile uh, de lucru făcute cu statele terțe. Ce înseamnă asta uh, în practică? Dacă agenția ar negocia cu cele 27 de state membre și unele acorduri sunt, uh, de exemplu, cu un caracter temporar, atunci Parlamentul nu ar obține decât informații despre aceste uh, acorduri temporare. Cred că mergem prea departe. Deci, cum spuneam, știu că suntem presați de timp. Cred că doamna Logbiller are dreptate în 90% din, car, din cazuri. Intențiile dumneei sunt nobile, dar unele amendamente merg prea departe, ca de exemplu amendamentul numărul 20. Mulțumesc, domnule Țemche. Cred că, într-adevăr, sprijinul pentru uh, proiectul de aviz este mare. Am auzit și opinia comisiei, am auzit uh, și ceea ce crede Frontex și trebuie să vedem ce formă va căpăta avizia, avizul, mă scuzați, după ce vor fi depuse amendamentele și să vedem cum va arăta situația la 1 decembrie la vot. Acum, doamna raportor este rugată să facă câteva remarci în concluzie. Mulțumesc, președinte. Le mulțumesc tuturor pentru intervenție. O să încerc să țin cont de toate ideile concret exprimate. Le mulțumesc uh, colegilor mei pentru faptul că mi-a lăudat, mi-au lăudat activitatea nu are nimic de a face cu faptul că am lucrat tipic uh, nemțește și foarte la obiect. Ideea este să avem ceva ce nu am avut înainte. Uh, și mă bucură faptul că Frontex nu a spus nu, nu vrem o modificare, ci iată am văzut că există un plan de acțiune, o idee de a face un raport în acest sens și asta este bine, un lucru binevenit. Am uh, acționat uh, foarte precis în intervenția mea pentru că drepturile omului reprezintă o chestiune uh, specifică în sine și trebuie analizată în detaliu. Uh, avem un grup în Parlament care analizează modul în care agențiile europene, în general, intervin în ceea ce privește uh, mandatul uh, lor și modul în care are loc cooperarea cu Parlamentul. Cred că deseori eu și domnul Țemche avem aceleași uh, Uh, idee în ceea ce vește obiectivul. Dar iată, cu acest exemplu că trebuie să existe un echilibru între securitate și drepturile omului, e bine, eu nu sunt de acord cu asta, pentru că un astfel de raport înseamnă că cu mai puține uh, drepturi ale omului ai un mai mare echilibru, dar nu este neapărat direct proporțional acest lucru. Dacă vor acționa la unison toate agențiile, toate agențiile Uniunii Europene, vom avea mai multă securitate și atât. Uniunea Europeană își securizează frontierele, într-adevăr, dar dacă nu acționăm în conformitate cu drepturile omului, atunci vom avea o problemă de credibilitate față de celelalte regiuni. Ne vor pune sub semnul întrebării abordarea principiul respectării drepturilor fundamentale. Încă un exemplu. Se estimează că din momentul în care a început Frontex activitatea, și nu numai, aproximativ 60.000 de persoane au fost uh, identificate și primite pe mare, trecând uh, frontierele. Vreau să știu dacă există date concrete referitoare la soarta acestor persoane. Ce s-a întâmplat cu ele? Vreau să uh, știu ce s-a întâmplat cu aceste persoane. Din păcate, vedem că nu avem, dincolo de ceea ce a stocat Frontex în baza sa de date, informații cu referire la ceea ce s-a întâmplat cu persoanele respective. Doamna Lochpiller, situațiile sunt excepționale și am putea continua în engleză fără interpretare, dacă este atât de importantă dezbaterea. Deci, uh, restul reuniunii va avea loc în engleză ca să putem să lăsăm interpreții să plece. Da, problema este că inițial a avuseseră mai mult timp alocat, punctul a fost uh, to a uh, legislative uh, piece of work. And I think we can continue on the individual amendments outside. But I want just to make clear, it is not that you put